ce au uh, urmat să ajungă și ceilalți participanți la cealaltă reuniune. Or maybe I can begin the meeting. Sau, mai bine încep totuși, ca să rostesc cuvintele de introducere, înainte să ajungă musafirii noștri. Tocmai ce am terminat schimbul de opinii cu Louise Arbor într-o altă încăpere, trecem atunci la punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Uh, nu sunt modificări propuse. Haideți să o adoptăm așa cum uh, e ea formulată. Mulțumesc. S-a adoptat. Doar câteva comunicări. Mai întâi, un reminder. Comisia noastră va relua lucrările mâine la două și jumătate. Și ni s-a atras atenția că de acum încolo, marțea și miercurea, reuniunile vor începe la două și jumătate, iar interpreții vor termina la șase și jumătate fix, marțea și miercurea, nu și lunia, pentru că începe mai târziu, în așa fel încât lumea să poată ajunge. Asta este decizie venită de la interpreți, de la Link. Apoi, e o reuniune cu reprezentanții uh, băncii mondiale în ceea ce privește recentele rapoarte ONU cu privire la preîntâmpinarea conflictelor violente. Reuniunea are loc mâine la 12.45 și până la 14 și 15 PHS 4B001. E o reuniune doar în engleză și vor fi și sandvișuri, pentru că e imediat după reuniune obișnuită de comisie. De asemenea, ministrul muncii din Guatemala vizitează Bruxelles, este vorba de doamna Leticia Teleguario și doamna ministru ar dori să se vadă cu noi pentru a discuta despre prioritățile naționale din Guatemala cu precădere politica națională pentru ocupare decentă, dar în momentul în care s-a făcut solicitarea, ordinanța de zi era deja plină. Am spus doamnei ministru că la sfârșitul reuniunii mâine ar trebui să găsim vreo 15 minute ca să putem să o întâmpinăm pe doamna ministru. Speranța mea este ca să puteți veni, să o întâlniți. Punctul 4. Anunțul ale comisiei. Nu știu dacă comisia are de făcut anunțuri. Renault? Nu? Nu sunt anunțuri. Din partea comisiei, nu. Trecem deci la punctul 5, dar musafirii n-au sosit. Mi s-a spus că mă, plecaseră din sala de protocol în urmă cu 5 minute, sala respectivă e la 2 minute distanță de aici. Estimasem că vor ajunge. Vă mai spun încă un lucru, mâine avem un vot important la ora 9. Votul? Nu. Coordonator la 9, la 10.30 vot. Dacă nu sunteți coordonator, puteți veni mai târziu. Au sosit musafirii. Dragi colegi, cu plăcere trec la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem o discuție cu noul director numit al OMS, domnul dr. Tedros Adhanom Hebreyesus. L-am cunoscut uh, când era ministrul de afaceri externe din Etiopia la vremea respectivă făcuse niște îmbunătățiri majore în sistemul de sănătate din propria țară. A fost ales ca director general în luna mai a anului 2017 al OMS. Ne bucură faptul că sunteți aici. Vizita dumneavoastră vine într-un moment oportun. Ne interesează cum va funcționa OMS pentru a um, implementa obiectivele dezvoltării durabile. Ne interesează um, asigurarea universală de sănătate, ce se întâmplă cu criza, cu um, eradicarea Ebola, cu criza Ebola din trecut, sănătatea um, în domeniul maternității, problemele cu tutunul, care pe mine mă interesează în mod personal. Îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. De aceea, fără alte întârzieri, vă dau cuvântul mulțumindu-vă pentru participare. And I should welcome as well Susanna Jacob as well, who is uh, as well. well. Bun venit și doamne Ana Jacob. Yeah, thank you, thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Stimați eurodeputați, și eu sunt bucuros să vă întâlnesc, de data aceasta într-o altă capacitate mulțumesc pentru această oportunitate. Noi, cei de la OMS, dorim să ducem parteneriatul cu UE la un nivel și mai înalt și vă mulțumim încă o dată pentru oportunitate. Excelențe, stimați invitați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vă vorbi astăzi. Este o mare plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră munca Parlamentului European și cu precădere a Comisiei DEVE joacă un rol fundamental în a susține țările pentru a obține progresul necesar ca să fie atinse obiectivele de dezvoltare durabilă, iar OMS a conlucrat îndeaproape cu Uniunea Europeană până acum. Avem împreună proiecte cheie comune, cum ar fi parteneriatul nostru pentru uh, Serviciul Universal de Sănătate, asigurare universală de sănătate și sper că aceste eforturi să continue în așa fel încât să le putem extinde și către accesul la medicamente. Știu că dezbateți acum un nou mecanism de angajare cu societatea civilă, iar speranțele mele sunt mari. Îmi doresc ca acest mecanism să uh, capaciteze echipele de urgență medicale în așa fel încât uh, să toată lumea să poată beneficia de pe urmă unor servicii de sănătate bune oriunde în lume. Au trecut aproape 9 luni de când am preluat funcția de director general al OMS. Perioada aceasta a fost una intensă, dar productivă și încep prin a vă oferi câteva date. Am pus bazele următorilor 5 ani de activitate. Avem în vedere însă și vede viitorul pe termen lung al OMS. Avem programul general de lucru și planul strategic pentru 5 ani. Acolo sunt stipulate misiunea noastră de a promova sănătatea, de a menține lumea un loc sigur și de a îi servi pe cei vulnerabili. A fost aprobat planul nostru și ne așteptăm ca la adunarea generală din mai statele membre să adopte sau să aprobe formal acest program. În mod obișnuit durează cam 2 ani pentru elaborarea următorului plan strategic. Și totuși, noi ne-am descurcat de data aceasta în doar 18 luni. Am acționat în regim de urgență, fiindcă provocările ce ne stau înainte sunt prea mari, și iar costul așteptării este mult prea ridicat. Planul strategic cuprinde trei obiective strategice pentru următorii 5 ani pentru ca un miliard de oameni să se bucure de uh, serviciul uh, universal de sănătate, să fie uh, protejați în caz de urgență mult mai mulți oameni și un miliard de oameni să se bucure în general de o mai bună stare de sănătate și de bunăstare. Avem uh, obiective concrete, deci, și cerem asigurarea universală de sănătate la cele mai înalte niveluri politice. Este un uh, moment uh, important pentru acest subiect. Am uh, lansat o nouă procedură pentru operațiunile de urgență, inclusiv cu crearea Consiliului de Securitate OMS, unde se revizuiesc și se analizează toate situațiile de urgență în plan mondial din domeniul sănătății. Avem o, com- o comisie globală în ceea ce privește bolile netransmisibile. Ea va fi condusă de către președintele Uruguayului. Am lansat și o inițiativă pentru a ajuta statele insulare să se adapteze la schimbările climatice și tragem în continuare un semnal de alarmă în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Un lucru e clar. Ca să devii organizația de care are lumea nevoie, trebuie să te schimbi. Așa că am lansat un proces de transformare a OMS. OMS trebuie să se axeze mult mai tare pe furnizarea de rezultate acolo unde contează. Și vreau să existe paritate de gen, așa cum am promis în campanie. Mai mult decât atât, pentru prima dată, sunt mai multe femei decât bărbați la nivel de senior leadership. Mai sunt însă multe de făcut pentru a avea egalitate de gen uh, la nivelul tuturor uh, uh, domeniilor, dar după cum bine știți, anul acesta aniversăm 100 de ani de la sfârșitul celui al doilea război mondial. Este și centenarul unui alt eveniment. E un eveniment care a omorât mult mai multe persoane decât uh, războiul în sine. Gripa spaniolă. epidemia cea mai ucigătoare din istorie, cu niște învățăminte la fel de relevante astăzi ca în trecut. Și anume că o epidemie de acest gen poate începe în orice țară și în orice moment, ucigând milioane de oameni, pentru că ne-a luat pe nepregătite și pentru că în continuare suntem vulnerabili ne bucurăm totuși că nu am mai trăit printr-o, nu am mai trăit uh, o, o asemenea epidemie, dar iată, epidemiile sunt o realitate a vieții, iar lumea rămâne în continuare vulnerabilă la ele. Uneori e doar o chestiune de noroc. H5N1, uh, care a apărut în 2003, este o tulpină extrem de uh, periculoasă. Din fericire, deocamdată nu s-a transmis așa de repede între oameni. H1N1, care a pornit o pandemie în 2001, se transmite foarte ușor de la om la om, dar a fost o versiune destul de slabă în majoritatea cazurilor. Și, nu în ultimul rând, trebuie să menționăm și epidemia de Ebola din anul 2014. E adevărat, a afectat doar trei uh, state africane sărace, dar a arătat exact care sunt punctele uh, slabe din uh, serviciul de sănătate în termen general, în termen global. Dincolo de costul uman, Ebola a avut și un impact economic devastator. FMI și-a redus proiecțiile uh, de creștere pentru cele trei țări. Prețul la bunuri a scăzut, iar apoi uh, deficient, deficitul a crescut. Ebola ne-a arătat uh, câteva învățăminte dureroase. Cel mai dureros fapt fiind că un sistem fragil de sănătate dintr-un stat poate să fie cu risc pentru întreaga planetă. La o adică, suntem la fel de puternici precum veriga cea mai slabă când sistemele de supraveghere sunt uh, neadecvate, când uh, cei din serviciul de sănătate nu vin la muncă deoarece de luni de zile nu și-au văzut salariul, sau când nu sunt medicamente, sau când prevenția și controlul infecțiilor lipsesc, iată, aceste lucruri reprezintă o rețetă pentru un dezastru. Cea mai mare amenințare la nivelul securității sănătății globale este faptul că miliarde de oameni nu au acces la servicii medicale esențiale. Asigurarea universală de sănătate și securitatea sunt două fațete ale aceleiași monede și realitatea este faptul că cel puțin jumătate din uh, populația globală nu are acces la servicii sigure de sănătate și aproape 100 de milioane de oameni ajung în sărăcie extremă din cauza faptului că trebuie să plătească din propriul buzunar facturile medicale în momentul în care cineva nu poate să meargă la medic aproape de casă sau în momentul în care are servicii de sănătate inaccesibile din punctul de vedere al costurilor, automat pot să apară probleme, mai ales în ceea ce privește epidemiile. E, se prea poate ca astfel începutul unei epidemii să nu fie uh, identificat cum trebuie. Experiența și dovezile ne arată că asigurările universale de sănătate Uh, sunt realizabile și fezabile pentru toate statele, la toate nivelurile de venit. Orice națiune poate să facă mult mai mult cu resursele de care dispune. Toate aceste lucruri înseamnă că, pentru majoritatea statelor, bariera este de o singură natură, politică. Altminteri, acoperirea universală de sănătate este uh, o opțiune politică. Multe țări din Europa au făcut această alegere la fel și China, Rwanda, Sri Lanka și Thailanda. Și sunt și alții acum care aleg asta. Luna trecută am fost în Kenya și președintele recent a spus că uh, serviciile uh, la prețuri rezonabile de sănătate sunt o prioritate în al doilea său mandat. Și numai câteva săptămâni, India a făcut un anunț cu o spărire de 12% pentru sănătate la buget, ceea ce înseamnă că 500 de milioane de oameni vor putea fi ajutați și vor fi create 150.000 de instituții de sănătate. Când am discutat despre acest program în India, am văzut că există energie pentru el. Uh, nu doar la nivel de minister, ci și la nivel de uh, personal din sănătate. Tocmai pentru că există acest plan ambițios. Și oricum, beneficiile asigurării universale de sănătate sunt numeroase, Se poate crea astfel un sistem puternic de sănătate, nu doar un sistem care să te protejeze în fața epidemiilor. Când oamenii sunt sănătoși, comunitățile, națiunile prosperă, iar copiii devin adulți și membri productivi ai uh, societății. Femeile, după ce au născut, uh, se pot întoarce la muncă și pot în continuare să îngrijească familiile. Când uh, nu mai există poluare și nu mai există boli din cauza acestea, populația prosperă. Nu știm când și unde va uh, apărea următoarea epidemie, dar știm că va fi cu efecte catastrofale la nivelul vieților românești, la nivelul uh, economiei globale. Ar putea chiar să genereze instabilitate politică. Trebuie să recunoaștem însă faptul că asigurările universale de sănătate și securitatea uh, în domeniul sănătății sunt două fațete ale aceleiași monede și trebuie să investim în aceste elemente pentru a uh, îmbunătăți sistemul de sănătate de pretutindeni. Tocmai de aceea OMS lucrează pretutindeni în lume pentru consolidarea sistemelor de sănătate, pentru a se axa pe oameni, în primul rând, în serviciile de sănătate, să promovăm uh, serviciile de sănătate și prevenția și să ne axăm și pe sistemele de supraveghere, în primul rând. Dar uh, vreau ca, dincolo de aspectul tehnic, OMS să aibă și implicare politică, pentru că uh, e un moment uh, politic important. Uh, de ziua Mondială a Sănătății, noi vom lansa o campanie de 2 ani de zile pentru a genera noi angajamente politice în așa fel încât să uh, înfăptuim asigurarea universală de sănătate. În luna mai vom lansa o provocare pentru toate țările să facă trei pași concreți înspre a oferi servicii universale de sănătate. Uniunea Europeană este deja un partener vital în eforturile noastre de a obține așa ceva și există parteneriatul UE uh, în acest sens, prin care ne ajutați să consolidăm sistemele de sănătate în 35 de state. Am spus și la început, avem ambiții impresionante și așa și trebuie, pentru că miza este mult prea mare și nu putem să ne, a, să ne mințim cu obiective reduse. Avem nevoie de o lume Uh, mai sigură, mai echitabilă și mai sănătoasă. Pentru asta avem nevoie de dumneavoastră. Investițiile dumneavoastră nu doar îmbunătățesc starea de sănătate a oamenilor din afara Europei, ci creează și o Europa mai sigură, o lume mai sigură, oferind uh, uh posibilitatea de a controla epidemiile în plan local, în așa fel încât ele să nu se extindă. Acest fapt trebuie să rămână în continuare o prioritate pentru Uniunea Europeană în anii ce vor urma. Se dezbate acum cadrul financiar multianual pentru următorii șapte ani și este vital să nu uităm că bunăstarea și uh, sănătatea sunt niște elemente importante în lume. Ele pot fi obținute doar uh, în spirit de solidaritate, căci fără sănătate nu există creștere, nu există creștere economică și nu există cale de scăpare în fața uh, sărăciei. Salutăm oportunitatea de a discuta cum putem să obținem și mai multe împreună, dar vă aduc aminte, suntem, la fel cum am spus la început, la fel de puternici ca și veriga cea mai slabă, de aceea solidaritatea este cheie. Singura uh, limită care, sau singura frontieră este frontiera propriilor ambiții. Totul depinde de noi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Well, thank you very much. Mulțumim foarte mult. M-am bucurat foarte tare să aud că treceți de la Bruxelles și că avem și noi reuniunea comisiei noastre în același timp. Ce ați spus uh, dumneavoastră rezonează foarte bine cu, cu noi. Ca o primă sarcină a comisiei noastre am primit monitorizarea crizei Ebola și am văzut că acolo unde era un sistem de sănătate cât de cât, uh, uh, boala nu s-a extins. În statele fragile unde nu exista un sistem de sănătate, a fost uh, rău de tot, putea fi o catastrofă globală. Și avem o misiune în câteva săptămâni în Guinea pentru a vedea dacă într-adevăr au fost trase învățămintele necesare. Fiindcă mi-amintesc prea bine cum Save the Children ne spuneau că sumele din perioada de urgență au fost mai mari decât cele care ar fi fost investite într-un sistem de prevenire. Și așa este cum ați spus dumneavoastră. E o opțiune politică, adică să ai un sistem de sănătate. A contat foarte mult ce am făcut, de exemplu, la NHS în 1946, imediat după război, deci nu într-o epocă a prosperității. Atunci când ne-a fost cel mai greu și s-a dat decizia că sănătatea contează. Pentru că nu e așa, sănătatea este cea care va dicta redresarea economică. Și așa a fost. Iar mesajul transmis de dumneavoastră aici este unul de bun augur. S-au anunțat colegi la cuvânt. Mai întâi, Enrique Guerrero. Sí, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi Bun, aveți nevoie de ceva timp să vă puneți căștile. Spuneam că aș dori să vă mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi. Activitatea dumneavoastră la OMS pe care ne-ați prezentat-o aici în linii generale, așa cum spunea președinta Comisiei, se va remarca în această dezbatere privind tematica sănătății și uh, problema instrumentelor uh, pentru dezvoltare. Aici este o temă comună la Comisia pentru Dezvoltare și reacția noastră la criza Ebola a fost permanentă și specifică și noi am desemnat un raportor special pe tema Ebola care s-a referit la acest subiect, e vorba de domnul Gerens, un membru al acestei comisii. Vreau să vă pun o întrebare, o întrebare destul de simplă. Sunt raportorul pe teme de acțiuni umanitare și mă interesează foarte mult crizele umanitare, să zicem crizele spontane, cum ar fi crizele de lungă durată. Și vreau să vă întreb ce activități pune în aplicare OMS în acest gen de crize și cu ce alte organizații colaborează cu UNICEF, cu Doctor Fără Frontiere sau cu alte organizații care sunt uh, organizațiile cu care acționați uh, în diversele crize umanitare din diverse locuri din lume. Și mai am de spus ceva referitor la uh, injustiția de a numi gripa spaniolă apropo de ce s-a întâmplat acum 100 uh, de ani. După cum știți, nu a pornit din Spania. E o nedreptate istorică care se face Spaniei să numim uh, acea epidemie criz, uh, gripa spaniolă. Mulțumesc. Mr. Schenfeld. Mulțumim, domnul Schenfeld. Mulțumesc, domnul președinte. Eu aș dori să mă refer la sprijinul pentru țările în curs de dezvoltare. Țările care se confruntă cu epidemii, care au probleme în menținerea unui nivel adecvat al îngrijirilor medicale pentru cetățenii lor. Știm deja câteva lucruri despre aceste țări și am văzut foarte multe în timpul misiunii noastre cu privire la Ebola. Am observat că aceste țări au capacități limitate când vine vorba de îngrijirile medicale. Nu vreau să exprim o judecată de valoare cu privire la sistemul lor de sănătate, însă am observat că numeroși doctori, dar și alt personal din domeniul uh, medical, nu sunt uh, disponibili. Personalul este foarte limitat, din păcate. Acest personal uh, este concentrat în capitalele din aceste țări uh, în curs de dezvoltare. Foarte puțini doctori sunt, uh, se deplasează pe teren și lucrează printre cetățenii țărilor respective, în zonele rurale, de exemplu, oamenii nu prea beneficiază de asistență medicală sau de îngrijiri medicale de bază, ca să nu mai vorbesc despre situațiile dramatice precum epidemiile. Uniunea Europeană, în special, dar și restul lumii, asigură foarte multe fonduri uh, pentru aceste țări în curs de dezvoltare. Și în acest context vreau să întreb de ce credeți că acești bani nu aduc rezultate? Aveți vreo idee despre cum s-ar putea schimba situația? Ce credeți că ar trebui să facem astfel încât să putem ajuta țările în curs de dezvoltare să creeze un uh, sistem uh, medical uh, mai eficient și mai durabil. Un sistem de sănătate de care se poată beneficia și cei din orașele mai mici sau din sate, de exemplu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Noiser, are cuvântul. Uh, vielen Dank, uh, Linda. Mulțumesc, Linda. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule director. Președinta noastră a ilustrat corect un subiect. Ce facem cu statele care au sisteme de sănătate foarte, foarte fragile? Criza Ebola ne-a arătat asta, dar știm că pe lângă Guinea, Liberia și Sierra Leone mai sunt state cu sisteme deosebit de fragile de sănătate. Nu știu dacă după criza Ebola am uh, învățat corect anumite lecții, am fost de două ori în Sierra Leone până acum și în acea scurtă perioadă cât am fost acolo n-am putut să văd evoluții pozitive pentru sistemul, în sistemul medical, la nivel de prevenție. Foarte multe ONG-uri au plecat din țară, iar la nivel de stat instituțiile sunt complet uh, depășite de situație. Ce poate să facă OMS-ul pentru a um, stabiliza stările, țările fragile? Nu e vorba doar de cele trei uh, mai sus numite. Și apoi e vorba și de un lucru care ne vizează pe noi, cei din Comisia DEVE sau din Parlamentul European în general. E în discuție acum noul cadru financiar multianual. Și vedem ce ne propune Comisia în relațiile externe se vorbește despre aplicarea unui instrument eficient marcat de migrație și politica de vecinătate. Când văd așa ceva, mă tem tare de faptul că adevăratele sarcini ce țin de politica de dezvoltare, combaterea sărăciei, uh, prevenție la nivel medical și îngrijire și așa mai departe, plus educație, toate acestea pot să devină preocupări de rang 2 în acest context. N-aș vrea să avem această situație în 2014 când să fim șocați dintr-o dată de faptul că a apărut o epidemie și apoi toată lumea să sară cu bani. Însă, după aceea, nimeni nu uh, trage învățămintele necesare. Deci, fără niciun pic de follow-up. Mă interesează foarte tare care sunt măsurile pe care le aveți în vedere cu țările uh, care au fost afectate de această criză și ce strategie aveți pentru țările donatoare, cum ar fi țările din Uniunea Europeană? Mulțumesc. Ana Zaborska. Uh, thank you, Linda. Mulțumesc, Linda. Dve otázky, ale najskôr by som... Mulțumesc, am, cât, am trei întrebări către noastră. Vă atrag atenția asupra a două documente care sunt în pregătire la Parlamentul European. Lucrăm la comisia noastră la un raport cu privire la programul cadru al Comisiei Europene. Dar e o mare problemă. E vorba de rezistența antimicrobiană. Deci primul document vizează rezistența antimicrobiană și în al doilea rând menționez un alt document care a fost adoptat uh, la Haiti de adunarea ACP. E vorba de îmbunătățirea accesului la sănătate și la serviciile preventive pentru a combate infecțiile. Sunt poate niște lucruri care uh, sunt importante, pot fi importante pentru activitatea dumneavoastră. Și acum, cu privire la întrebările mele, Când ați elaborat programul dumneavoastră, mă gândesc că ați făcut și o evaluare a fostului program. Și vă întreb cum a fost în, respectat, întrunit uh, programul trecut sau uh, care au fost neajunsurile identificate pe care a trebuit să le preluați în programul dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. And last but not least, Cecil Kienge. Mulțumesc, ultima doamnă din urmă, Cecil Kienge. Mulțumesc, Linda. Le mulțumesc domnului Tedros cu care deja am avut ocazia de a lucra împreună la o inițiativă, așa că îi mulțumesc pentru prezența aici. Eu uh, voi pleca de mai departe. Voi uh, încerca să explic cum uh, vrem să schimbăm astăzi abordarea, dar și direcția dar mai avem încă multe de făcut. În anii 60 uh, vorbeam despre sănătate pentru toți, în anii 2000. Nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că ne bazam um, în mod exclusiv pe egalitate. În anii uh, următori ne-am dat seama că cuvântul de ordine nu ar trebui să fie egalitate, ci echitate, adică să avem în vedere condițiile în care trăiește fiecare, regiunea din care provine, accesul la resurse și capacitățile regiunii respective. De la sloganul respectiv, Sănătate pentru toți până în 2000, s-a uitat un lucru, politica integrată în toate sectoarele. Sănătatea nu poate fi văzută separat de celelalte, nici soluțiile pe care noi le oferim nu pot să se concentreze exclusiv pe sănătate. În multe dintre aceste țări, când se vorbește despre sănătate, înseamnă că ar trebui să se lucreze și la infrastructurile rutiere. Ar trebui, practic, să fie văzut totul în ansamblu, pentru că în momentul în care persoanele nu au acces la spitalele din centru, acest lucru poate să le fie fatal. Deci prima soluție ar fi infrastructura rutieră, apoi trebuie să avem în vedere modul, mediul în care trăiesc aceste persoane, ceea ce s-a întâmplat în cazul epidemiei de Ebola, de exemplu, reciclarea, uh, poliția, spitalele, toate, toate aspectele importante din zona respectivă. Trebuie deci să avem o abordare holistică, pentru că altfel orice soluție izolată va eșua. De aceea trebuie să ne extindem abordarea și viziunea și să includem cât mai multe sectoare, astfel încât să putem găsi soluții eficiente. În ceea ce privește epidemia Ebola, eu am fost în Guinea și am văzut ce eforturi face guvernul local. S-a început prin uh, consolidarea sistemului sanitar. Aceștia au încercat să aibă la dispoziție medici nu numai în spitalele mari, dar și pe, în teritoriu, de exemplu în centrele medicale mai mici, astfel încât fiecare persoană să poată să beneficieze de îngrijiri medicale. Aceste reforme trebuie să se înmulțească și să se răspândească în mai multe zone. De asemenea, centrele de excelență regională trebuie să se înmulțească. Pentru că, dacă nu există un astfel de centru de excelență regional care ar trebui să fie un punct de referință, practic, pentru absolut orice epidemie, atunci este dificil. În cazul Ebola, tocmai asta s-a întâmplat. Nu aveam astfel de centre regionale în zonă ca să putem să ajutăm bolnavii. Și această experiență ne arată că trebuie să facem reforma serviciului sanitar, trebuie să punem uh, pe picioare centre de excelență, reforme la fața locului, astfel încât să avem mai mulți medici, mai mult personal medical pe teren și totul începe cu educația. De asemenea, trebuie să asigurăm acces la medicamente. Și eu vreau să subliniez un singur lucru. În momentul în care se vorbește despre accesul la medicamente și reforma Serviciului de Sănătate Național, foarte multe țări din Africa uh, par să aibă un sistem dihotomic, medicina modernă și medicina tradițională. Multe, paeze, multe țări au reușit să îl integreze, dar medicina tradițională este și ea uh, esențială, pentru că uh, de multe ori uh, pacienții au acces la medicamente care nu sunt recunoscute și care nu au niciun uh, efect. De aceea trebuie să ne concentrăm și pe acest aspect. Și vă întreb, ați luat în calcul această abordare integrată care să aibă în vedere toate sectoarele? Nu putem uh, să găsim soluții dacă nu ținem cont de mediul persoanelor respective, de infrastructură, de toate aspectele fundamentale. Și toate resursele pe care le trimitem în teritoriu trebuie alocate în funcție de contextul respectiv. Mulțumesc! Domnule Tedros, uh, vi s-au adresat numeroase întrebări, multe dintre ele foarte detaliate. Asta arată interesul colegilor pentru acest subiect. Trei dintre colegii prezenți aici uh, chiar vor merge în Guinea în vreo două săptămâni pentru a vedea ce le învățăminte s-au tras din experiența cu Ebola. Domnule Tedros, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mă voi referi la aceste întrebări în ordine în care au fost adresate. Dezvoltarea și sănătatea, într-adevăr, sunt strâns legate între ele, așa cum bine ați spus și dumneavoastră. Nu numai dezvoltarea, dar și sănătatea reprezintă un drept în sine. Și sănătatea este de asemenea un mijloc prin care se asigură dezvoltarea și prosperitatea. Practic cele două merg mână în mână, așa că este foarte important să le avem în vedere pe ambele în politicile pe care le elaborăm, mai ales când vorbim despre sănătate pentru toți sau asigurare medicală universală. Legătura dintre sănătate și dezvoltare este foarte clară și până la urmă cele două reprezintă ambele un drept fundamental și un scop în sine, dar cred că această legătură este deja foarte clară pentru dumneavoastră și nu e cazul să intru în um, detalii. Legătura noastră cu celelalte organizații, în special legătura OMS, Hermes cu alte organizații după experiența Ebola. Noi deja am um, luat uh, parte la acțiuni în diverse uh, astfel de epidemii. Uh, această epidemie a scăpat de sub control. A mai avut loc o epidemie mai restrânsă, am reușit să o ținem sub control, OMS uh, a transferat uh, fonduri către arsii foarte uh, repede, s-au mobilizat toți partenerii noștri, inclusiv UNICEF și foarte mulți alți parteneri, inclusiv Uniunea Europeană. Am reușit să luăm măsuri foarte rapide și totul a fost ținut sub control. Ciuma în Madagascar, de exemplu, nu știu dacă lumea a știut despre această epidemie. Noi am, am reușit să o controlăm la timp. Însă, modul în care a început a fost foarte periculos. A prezentat trei combinații fatale. Prima astfel de combinație a fost că a debutat uh, mai repede uh, decât ne așteptam. Perioada de incubație a fost mult mai scurtă. A fost un fel de atac surpriză. Și Apoi um, a afectat și zone non-endemice pe lângă cele endemice și mai mult de atât a fost uh, um, a fost pneumologică, o formă fatală. A început în august uh, și am reușit uh, să îi punem capăt în octombrie. Și apoi virusul Marburg, care a, a început în Uganda Ba chiar a trecut și în Kenya, am avut un caz și în Kenya, dar am reușit să-l controlăm și pe acesta. Asta datorită reacției foarte rapide, atât a OMS, dar și a partenerilor noștri. Rolul nostru este acela de coordonare, de facilitare și uh, acum coordonează clusterele pentru a putea acționa în momentul în care apar astfel de epidemii. Deci acum, datorită reformelor OMS, avem un sistem îmbunătățit, avem uh, o reacție mai rapidă, dar vulnerabilitatea noastră nu a scăzut în mod semnificativ. Situația s-a îmbunătățit, dar foarte puțin. Tocmai de aceea, cred că trebuie să ne consolidăm sistemul, în special la nivel național, pentru a asigura un răspuns eficient și robust. Pentru că, până la urmă, nu sprijinul din afară ne va ajuta să ne îmbunătățim sistemul, ci capacitatea la nivel național va conta foarte mult. Și, așa cum spuneam și eu în introducere, suntem uh, puternici pe cât de, de puternică este cea mai slabă verigă. Deci ideea este să consolidăm tot sistemul astfel încât toată lumea să fie protejată, pentru că până nu e toată lumea protejată, nimeni nu este în siguranță. Și e adevărat, lumea devine din ce în ce mai mică. În câteva ore un virus poate să treacă foarte multe frontiere și să afecteze extrem de multe țări. Tocmai de aceea trebuie să investim în țările care se găsesc în prima linie, în țările în care sistemele prezintă multe lacune. Una dintre problemele cu care, ne cu care ne confruntăm și are legătură cu una dintre întrebările care mi-au fost adresate. Ne-am învățat lecțiile și da și nu. Da, pentru că am încercat să facem reforme și am văzut că investițiile noastre au dat rezultate. V-am spus despre cele trei uh, țări în care am reușit uh, să gestionăm foarte rapid aceste epidemii. Dar în același timp, răspunsul este și nu. Nu cred că ne-am învățat pe deplin lecțiile, pentru că avem acest ciclu al uh, panicii și al neglijării. În momentul în care ne panicăm și ne alertăm, investim miliarde, cum s-a întâmplat și în cazul epidemiei de Ebola o mai mică parte din aceste investiții ar fi fost suficiente dacă ar fi, ar fi fost făcute la timp, pentru că, în general, nu ne reparăm casa în sezonul ploios, o reparăm înainte de a începe ploile. Dar ce facem în momentul în care au început deja ploile și casa uh, e pe cale să se dărâme? Ei bine, ne panicăm și începem să investim foarte mult. Dar cât lucrurile merg bine, nu investim destul. De exemplu, fondul de urgență al uh, OMS um, care a fost convenit de toți membrii, nu beneficiază de suficientă finanțare și se pare că rămânem fără bani pentru acest fond, pentru situațiile de urgență. Acum ne găsim într-o perioadă de neglijență, pentru că lucrurile par să meargă bine, situația pare să fie stabilă, așa că nu mai investim. Și asta am încercat să vă transmit acum. Acum e momentul să investim, când vedem că lucrurile merg bine, nu în momentul în care apare o problemă. Deci nu ne-am învățat lecțiile. Iată exemplul fondului um, pentru situații de urgență, care ne-a ajutat să intervenim în cele trei cazuri. În Madagascar, în uh, Uganda, de exemplu, în Yemen și în Siria. Dar acum acest fond rămâne fără resurse. Și cred că asta e lecția principală pe care trebuie să o învățăm. Am învățat anumite lucruri, dar pe unele le-am omis. În ceea ce privește personalul medical în zonele afectate de epidemii, ceea ce ați spus dumneavoastră este adevărat. În zonele urbane, personalul medical este mai numeros decât uh, în zonele rurale sau în orașele mai mici unde nu este suficient personal. Pentru a rezolva această problemă, OMS a încercat să ajute țările respective să introducă un mecanism de stimulare, astfel încât personalul să se deplaseze către zonele rurale. Însă, întrebarea este următoarea. De ce um, personalul medical se concentrează în zonele urbane? Pentru că nu este pur și simplu suficient uh, personal. De aceea trebuie să ne concentrăm pe formare. În Uniunea Europeană, pentru următorul uh, CFM, sfatul nostru este să se investească în consolidarea sistemului de sănătate prin resurse umane. Dacă rezolvăm această criză a resurselor umane în sistemul de sănătate, vom putea să rezolvăm și această problema concentrării uh, doctorilor în zonele urbane și lipsa de personal în zonele rurale, adică o problemă de cerere și ofertă până la urmă, o altă problemă a sistemului. Când vorbim despre rezistența noastră în fața epidemiilor, Până la urmă, nu serviciile de sănătate secundare sau terțiare vor identifica la timp această aceste epidemii. Trebuie, deci, să investim în îngrijirile de bază, în îngrijirile primare, așa cum s-a mai spus, investițiile în sectorul uh, primar sunt foarte scăzute. Și când mă refer la investițiile în aspectele de bază, e vorba de promovare și de campanii de informare. S-a vorbit um, despre mișcarea Sănătate pentru Toți, care a început uh, uh, acum 40 de ani în Almaty. Îngrijirile de sănătate uh, primară ar trebui să fie, practic, nucleul sistemului de sănătate. Asta înseamnă promovarea sănătății și prevenția care ne poate ajuta atât în combaterea bolilor transmisibile cât și a celor netransmisibile. Însă aici investițiile sunt foarte scăzute. Trebuie deci să ne asigurăm că investim suficient în acest sector, în îngrijirile medicale de bază, mai ales în zonele rurale. Dacă facem acest lucru, va fi mult mai ușor să răspundem nevoilor și să îmbunătățim sistemul. Ce putem învăța din investițiile din trecut? Ați pus această întrebare. Uh, s-a acordat uh, mult uh, pentru a combate tuberculoza, HIV, dar investițiile în întărirea sistemului de sănătate sunt scăzute și aș fi recunoscător tuturor partenerilor, care, inclusiv Uniunea Europeană, care au investit în ce privește tuberculoza, malaria și HIV. Dar este foarte important să investim și în alte moduri, în sistemul de sănătate, pentru că sistemul este cel care trebuie să continue să lupte. Când vorbim de întărirea sistemului de sănătate, investim în viitor. Deci chiar și acum faptul că investim în programe și investim în întărirea sistemului de sănătate, astea sunt elemente importante. Deci construirea capacității în sistemul de sănătate al fiecărei țări e important, pentru că un sistem poate să-și asigure o mai bună îngrijire a sănătății per locuitorilor respectiv și un sistem mai puternic este, de fapt, o manieră de a împiedica apariția unor epidemii. Ce lipsește, de fapt, lipsește investiția în întărirea sistemului de sănătate. Cum spuneam, un sistem de sănătate mai puternic reprezintă un element foarte important și trebuie să acoperim deficitul pe care îl avem și să investim în întărirea sistemelor de sănătate. Și apoi, pe scurt, privind migrația și vecinătatea Cred că dacă nu acționăm la cauza de bază a migrației și dacă nu facem acest lucru, dacă ne referim numai la simptome, nu o să meargă. Cauzele sunt nu șomajul, lipsa sărăcia, zonele de conflict. Cred că dacă neglijăm sănătatea, nu va fi un răspuns. E, sunt uh, investiții mai bune în capitalul uman, nu în educație, în învățământ, care ne-ar ajuta să rezolvăm cauzele esențiale la nivelul țărilor din care provin migranții. E mai bine să investim în chestiuni strategice. Dacă gestionăm ce se întâmplă acum în materie de migrație, nu va rezolva problema. E ca un sac fără fund. E mai bine să investim în soluții strategice și să începem acum. S-ar putea să dureze dar cred că soluțiile strategice reprezintă răspunsul și nu cred că vom rezolva problema neglijând investițiile în cauzele esențiale ale problemelor la sursă. Rezistența la antibiotice. Cred că e vorba doar de niște informații, dar S-a făcut evaluarea programelor anterioare, ultimul program ne-ar duce către ideea de a vedea dincolo de îngrijirea sănătății. Adică, așa cum spunea și doamna deputat, trebuie să avem o abordare integrată, o abordare multisectorială pentru că s-ar putea să fie factori economici, politici, sociali, de mediu care intră în această chestiune. Deci, încă o dată, se pune problema de a găsi soluții uh, la nivelul de bază și dacă ne gândim la obiectivele de dezvoltare durabilă, de asta avem nevoie. Și noi suntem gata să stabilim niște linii generale cu țările pentru a avea o abordare multisectorială. Cred că astea sunt întrebările care mi s-au pus. Îmi pare rău dacă am sărit peste vreo întrebare, dar sper că m-am referit la majoritatea dintre ele. Mulțumesc foarte mult! Colegii cred că v-ar arăta dacă ar considera că nu le-ați răspuns. Și nu e cazul. Îi mulțumesc domnului doctor Tabors și doamnei care este alături de el. O cunosc foarte bine când mă, uh, lucram la Comisia Envi, are experiență foarte multă în domeniul acesta. Deci uh, mulțumim doctorului Tedros și sperăm că păstrăm legătura cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Să vedem că mai așteptăm doi vorbitori. Okay, colleagues, we have a... Stimați colegi, mai avem încă niște vorbitori excepționali. Am vorbit despre migrație, am vorbit despre OMS și acum vom vorbi despre păduri împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. Punctul 6 este primul schimb de vederi privind noul raport din proprie inițiativă privind gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naționale în țările în curs de dezvoltare și anume pădurile. Heidi Hautala este raportorul, dar nu este astăzi aici. Va fi înlocuită pentru acest punct. Activitatea noastră nu a început astăzi. Noi am comandat uh, un studiu în 2000 16 privind gestionarea pădurilor. Uh, anul trecut am făcut uh, o misiune în Camerun ca să vedem cum stau cu pădurile și acum uh, redactăm un raport din proprie inițiativă împreună cu Comisia pentru Mediu, conform regulii 54. Avem doi vorbitori, Thierry Lucat, care este șeful biroului ONU de la Bruxelles și Chantal Marisen, care este șefa Unității pentru Mediu, Resurse Naturale și Apă de la DG DevGo și care s-a ocupat uh, din 2015 de această activitate. Nu avem încă un proiect de raport. Ideea este să aflăm uh, ce spun cei doi uh, experți care sunt aici. O să-i dau cuvântul domnului Lucas și apoi doamnei Marinison. Thierry Lucas, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna McAvern. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, sunt onorat să vă prezint viziunea ONU privind acest raport și voi încerca să vă fac o prezentare scurtă care va fi completată de prezența de colega mea de la DEFCO. Dacă sporim biodiversitatea, sporim rezistența uh, ecosistemelor și sănătatea oamenilor. Deci mergem și către următorul punct din ordinea de zi, și anume popoarele indigene, pentru că pădurea este locul în care locuiesc multe popoare indigene. Uh, există acordul de la Paris și trebuie să uh, reușim să respectăm uh, obiectivele. Pădurile sunt ețeliale. Dacă analizăm primul grafic și să sperăm că îl putem citi, dacă vor continua defrișările în zona uh, ecuatorială și tropicală, atunci lucrurile nu vor sta deloc bine. Dacă dorim să îndeplinim obiectivele din acordul de la Paris, putem face acest lucru în două feluri, cu păduri sau fără păduri. Dacă facem cu pădurile, uh, atunci o să fie mai bine, pentru că și mai uh, temperatura va fi sub cele 2 grade din grafic. Dacă se vede foarte bine diferența în ceea ce privește investițiile cu și fără ele, va fi și mai ieftin și va fi și mai repede, pentru că o să ajungem în 20, 2025 la punctul maxim, deci cu trei ani mai devreme din începând de astăzi, pădurile asigură de la 24 până la 30% din potențialul de atenuare și tot din astăzi investițiile în păduri au fost neglijate la nivel global. Acordul de la Paris are un articol, articolul 5, care face apel la protecția pădurilor. Este singurul sector care are un, acto, un articol de sine stătător. Iar Uniunea Europeană poate să fie campionul articolului 5. Obiectivele dezvoltării durabile amintesc și ele rolul esențial uh, al pădurilor. E vorba de obiectivul 15. Dar, cum spuneam, pădurile sunt cheie pentru că 24% din populația lumii depinde de păduri. Uh, ele sunt importante pentru biodiversitate, pentru supravie, supraviețuirea persoanelor, deci în beneficiu oamenilor la nivel global. Și vorbim de sănătate uh, și vorbim de ajutorul pe care pătura îl poate da din acest punct de vedere. Și avem mai experiență în Europa din acest punct de vedere. Uh, în păduri locuiesc 300 de milioane de persoane la nivel global. În mod normal, dezvoltarea, ca întotdeauna, are loc uh, uh, dezvoltarea umană, are un impact asupra exploatării pădurilor, asupra uh, defrișărilor. Sigur că întotdeauna s-a întâmplat așa, s-a defrișat, dar s-a făcut reîmpăduriri. Problema este să găsim o soluție astfel încât să nu mergem pe această cale în toată lumea în același moment. Trebuie să ne asigurăm că avem toate elementele pentru a putea merge uh, Uh, nu prin ceea ce se întâmplă acolo ca să facem acea curbă, deși noi nu avem timp să așteptăm sute de ani ca să întâmple acest lucru. Iată câteva cifre ca să vă faceți o idee din ultimii cinci ani, adică din 2010 până în 2015. Uh, Brazilia a pierdut 0,2%, Indonezia 0,7% și Myanmar 1,8%, iar cifrele, graficul, arată foarte clar că acolo între Argentina și Paraguay, vedeți ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Așa s-a întâmplat dezvoltarea în foarte multe locuri din lume. Ce avem nevoie acum și mesajul cel mai important pentru dumneavoastră este că să trebuie să decuplăm defrișarea de dezvoltare. S-a spus, haide, construim un drum, defrișăm pădura și în felul ăsta ne dezvoltăm. Dar asta nu mai este viziunea noastră. Și avem șansa, o șansă pe care nu trebuie să o pierdem. Avem acordul de la Paris, declarația de la Paris, apoi voința politică și avem și cunoștințele necesare. DEFCO a făcut deja proiecte în acest sens și nu trebuie să reinventăm apa caldă. Trebuie să ne gândim și la siguranța alimentară, schimbarea de climă și exploatarea pădurilor sau defrișările. Asta este mesajul corect, mesajul pe care vrem să-l auzim la ONU. Și ultimul lucru, avem nevoie de finanțare. Statele UE sunt în prim plan, în primul rând. E vorba de 5 miliarde care sunt deja dedicate acestui uh, subiect. Germania e donatorul principal. Deci trebuie să avem finanțare și stimulente pentru țările uh, respective ca ele să nu mai taie pădurile. În esență, avem nevoie de următoarele lucruri. Pădurile sunt fundamentale pentru acordul de la Paris. Nu trebuie să le uităm, pentru că există tendința de a le uita. E o manieră eficientă de a investa. Avem nevoie de o uniune a pădurilor, o colaborare la nivel internațional, regional și național, astfel încât toate părțile interesate să participe împreună. Și ultimul punct, care e cel mai important pentru mine, nu trebuie să lăsăm în afară niciun fel de o țară. Sunt țări, 80 de țări care, în lume care pot să beneficieze de aceste proiecte. Ne-am, ne-am concentrat uh, asupra 10 dintre ele, Brazilia, Indonezia. Credem că e o greșeală. Trebuie să transmitem mesajul corect și celorlalte țări. Ați fost în Camerun și trebuie să vedem ce putem face din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc. Chantal are acum cuvântul voi trece peste prezentare. Ați văzut foarte multe prezentări în PowerPoint ca să pornesc de la cele spuse de Thierry, pentru noi pădurile sunt o resursă naturală extrem de importantă, poate cea mai bogată. Thierry spunea că, de fapt, contribuie la combaterea schimbării de climă, oferă biodiversitate, asigură venituri unora dintre cei mai săraci din lume și sunt foarte utile pentru uh, punerea în aplicare a agendei 2030 și a consensului pentru dezvoltare și pot uh, contribui la acest uh, consens, nu? Uh, oamenii, planeta, prosperitatea, pacea. În acest consens s-a văzut foarte clar că se reafirmă ideea de a combate tăierile ilegale, exploatarea nedurabilă a pădurilor și se face acest lucru susținând buna guvernanță și printr-o construire de capacități. Pentru noi, DEVE, Comisia DEVE și raportul întocmit de Comisia DEVE privind gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale, a pădurilor în țările în curs de dezvoltare, este un raport care e o bază bună pentru a ne continua activitatea în ce privește pădurile. Uniunea Europeană este angajată să promoveze buna guvernanță în domeniul forestier. Avem uh, în ultimii 15 ani uh, o lege specială care se oferă la păduri. Este un instrument uh, foarte complex care combate producția și consumul ilegal de produse forestiere. Este util în sensul că asigură posibilitatea de a avea o coaliție între Uniunea Europeană, țările partenere, societatea civilă și sectorul privat pentru a putea combate tăierile ilegale și comerțul ilegal uh, de produse forestiere ilegale. Și în felul acesta putem să ajungem la cauzele de bază. E un instrument bun pentru că se referă la lista de transparență, guvernanța proastă, participarea limitată, uh, sisteme juridice slabe, nebine, nedezvoltate, care sunt uh, abordate printr-un angajament larg al părților interesante și prin mijloace comerciale. Uh, e greu să ai o inițiativă care să aducă împreună toate aceste aspecte. Iată câteva exemple pe care vreau să le dau. Am fi vrut să spunem mai multe lucruri, dar nu vrem să vă plictisim cu prea multe exemple. Deci dacă doriți să explicăm lucrurile uh, mai pe larg, să luăm țară cu țară, putem reveni. Vrem însă câteva secunde să vorbim despre Indonezia. În Indonezia avem primul mecanism de uh, aprobare din noiembrie 2016 E vorba de 39.000 de de asemenea autorizații care s-au acordat pentru exportul către Uniunea Europeană. Este vorba de milioane de dolari americani, ceea ce reprezintă 25% din cheresteaua tropicală care ajunge în Uniunea Europeană. Este foarte important că avem acest mecanism de autorizare iar săptămâna viitoare Indonezia și Uniunea Europeană vor publica primul audit independent al acestui sistem. E bine să-l analizăm. Totuși, până s-a ajuns la acest sistem de autorizare în Indonezia, a trebuit să parcurgem un drum foarte lung împreună cu autoritățile din Indonezia. A fost uh, vorba de uh, o reformă generală a sectorului forestier uh, a trebuit să ajungem sub control tăierile ilegale, să reformăm întregul sistem înainte ca sistemul de autorizări să funcționeze. Și cum am spus, a durat foarte mult. Același lucru facem acum cu Ghana și să sperăm că în lunile viitoare, poate într-un an de acum încolo, uh, o să apară și acolo un sistem de autorizări. Dar și aici s-a pus problema o reformării sistemului juridic în, din Ghana. S-a permis societății civile, sectorului privat și guvernului să discute chestiunile juridice, să discute cum se aplică legile și cum se pot, pot ele fi reformate într-o manieră consensuală. Noi am uh, fost un fel de partener comercial. Uniunea Europeană a putut să exercite presiune asupra partenerilor, astfel încât să facă această reformă legislativă. E un element foarte important și încă un element important este că există o platformă electronică publică care asigură informații privind tăierile de copaci și activitățile de export este folosită și de sectorul privat și de societatea civilă și de guvern. Deci, încă o dată, este un sistem care a fost pus la punct de actori care, în general, nu cooperează. În Honduras, uh, care era ultima dintre țările care au cerut asemenea negocieri, uh, ajungem și la, la starea, etapa negocierilor. La începutul verii ar trebui să ajungem la un acord cu Honduras a fost un proces foarte important pentru că e o țară care este nu e cunoscută pentru buna guvernanță. Guvernul a dorit însă să-și reformeze sectorul forestier nu ca să scoată mai mulți bani din el, ci ca să aibă un proces mai inclusiv. Este prima situație în care popoarele indigene au fost incluse în negocieri când am început să negociem cu Honduras, eh, săptămâna trecută, am fost uimită pentru că nu negociam cu guvernul, ci negociam cu guvernul, cu sectorul privat, cu popoarele indigene și cu alte organizații ale societății civile. Erau cu toții acolo Uh, de partea cealaltă a ecranului video și am pot să, putut să pun întrebări dacă sunt de acord cu poziția guvernului, de exemplu, sau cu poziția noastră și am primit un răspuns clar, uh, direct de la toată lumea, ceea ce a fost foarte util. Am uh, constatat de asemenea în situația cu Honduras prima încercare de a include drepturile omului. Nu în ceea ce privește consimțământul uh, informat care trebuie dat înainte de a începe orice proces. Uh, nu vrem neapărat să ajungem la o lege care să nu fie bună, însă dorim ca legea să fie inclusă în sistem și să permită ca guvernul și societatea civilă să discută ce ar trebui să se întâmple pe termen lung, cum ar putea să apară o lege bună și să fie pusă în aplicare prin sistemul de autorizări. Sunt foarte multe alte țări, eu știu, Camerunul pe care l-ați menționat, pe care Congo, Republica Congo, unde au loc evoluții importante, Republica Democratică Congo, uh, unde negocierile erau moarte la un moment dat, dar revine în agenda noastră de lucru Guyana, unde încercăm să finalizăm procesul, însă nu-l putem finaliza până nu se pun în aplicare reformele legislative pe care le așteptăm de la ei. Deci sunt multe țări cu experiențe diferite, extrem de interesante, care ar putea să participe la activitatea noastră privind exploatarea pădurilor. Uh, și, de asemenea, în 2018-2022 vom finaliza acest program. Dorim să contextualizăm, să eficientizăm ce am făcut în uh, această inițiativă emblematică. Ni s-a spus că am petrecut prea mult timp în ceea ce privește uh, VPE, uh, dar sunt elemente extrem de importante. Lucrăm mai bine cu sectorul privat, Uh, avem mai multe acțiuni în ceea ce privește chereseaua provenită din zonele de conflict. Sunt monitorizate acțiunile noastre mult mai bine, deci încercăm să finalizăm uh, în săptămâna viitoare această inițiativă cu statele membre. Și sperăm că se va vedea cum s-au uh, schimbat lucrurile de când am lansat această inițiativă emblematică acum 15 ani Sigur că suntem angajați față de ideea de a stopa uh, tăierile ilegale de cherestea. Simt că nu este doar singura suză, uh, mineritul, urbanizarea, agri, uh, agricultura, producția de mărfuri și ele sunt o sursă a tăierii pădurilor ne gândim, eu știu, la soia, uh, soia, cacao, cafeaua, creșterea vitelor, toate astea au un impact. Sunt factori indirecți care duc la defrișări și trebuie să ne gândim la actele ilegale, să îmbunătățim guvernanța utilizării terenurilor, și de asemenea să aibă loc reformele sistemului juridic în ceea ce privește aplicarea legilor. Sunt precondiții dacă dorim să reducem defrișările și în felul acesta să acționăm și în ce privește schimbarea de climă. Inițiativa despre care vorbeam uh, asigură lecții foarte importante apropo de modul în care putem ataca problema mai largă a defrișărilor. Trebuie să învățăm uh, și să folosim ce am învățat în ultimii 15 ani. Comisia a publicat două studii uh, făcute de două uh, firme de consultanță independență și sperăm că le vor fi folosite în activitatea viitoare privind defrișările. N-am așteptat aceste studii, trebuie să spun acest lucru. Thierry menționa faptul că ne ocupăm de RED, ne, sunt studii care ne dau informații privind inițiativa RED. De asemenea, ne ocupăm și de chestiunea proprietății asupra pământului, care este foarte importantă, mai ales în privința defrișării. Dacă nu uh, se clarifică proprietatea asupra pământului, dacă terenurile sunt folosite în scopuri multipli, Uh, atunci uh, dacă sunt, uh, eu știu, părți pe care se exploatează petrolul și dacă sunt conflicte între cei care exploatează același teren, atunci sigur că o să se ajungă la degradarea terenurilor. Defrișările și exploatarea pădurilor reprezintă o chestiune foarte importantă și dacă ne gândim din perspectiva mărfurilor de bază, a materiilor prime, trebuie să fim foarte atenți pentru că putem să zicem nu, uh, hai să mergem în sensul de frișării, e vorba de un lanț de valoare, atunci vom continua să importăm aceste produse. Trebuie să, uh, ne gând- să avem uh, grijă să nu alunece către alte produse agricole, cum ar fi agricultura de subzistență. Deci trebuie să combinăm ideea de a proteja pădurea ca mediu care asigură venituri pentru oamenii cei mai săraci din lume. Trebuie să ajungem la un echilibru în, când ne vom ocupa în continuare de, de Fisher și mă opresc în acest moment. Mulțumesc. Thank you. Seems our... Mulțumim. Da, se pare că vine raportul la momentul oportun, mai ales că dumneavoastră elaborați acum un program pe patru ani. Dragi colegi, am făcut un studiu anul trecut. Îl găsiți uh, în dosarul nostru și acolo aveți uh, o idee despre ce e important. Ghana, Tanzania apar acolo, Camerun în raportul nostru. Heidi Hautala nu e, dar domnul Marcelesi o înlocuiește. Florian, ai cuvântul. Madame la, la présidente, effectivement aujourd'hui euh, Mulțumesc, domnule președinte. Heidi nu este astăzi aici, din păcate. Este în Helsinki și uh, trebuie să stea la pat. Eu am participat la misiunea din Camerun cu privire la defrișare. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare, pentru că s-au făcut foarte multe progrese pe numeroase puncte, cred că suntem de acord cu privire la numeroase aspecte. Uh, suntem foarte bucuroși um, pentru că Comisia și-a prezentat planul de fezabilitate cu privire la diferite opțiuni de combatere a defrișării. Este un an cheie pentru a înregistra și mai multe progrese, așa cum a spus și dumneavoastră, avem acordul de la Paris, care ne permite să introducem um, pădurile um, pe un loc prioritar uh, în politicile europene pentru că ne permite o reducere cu 30% a efectelor uh, schimbărilor climatice, 20% din emisii sunt datorate de frișărilor, așa că dacă nu luăm în calcul pădurilor, nu vom putea să ne atingem obiectivele prevăzute în acordul de la Paris. De asemenea, cred că este foarte important ca în centrul acțiunilor dumneavoastră să fie și popoarele autohtone, asigurarea dreptului de proprietate pentru aceste popoare, pentru că este o modalitate de a proteja pădurile și de a evita evita defrișarea. Câteva propuneri um, pe care le-ați menționat mi s-au părut uh, interesante. Cred că le putem sprijini și noi în comisia noastră când vorbiți despre due diligence regulation for forest commodities, când vorbiți despre divulgarea uh, um, obligatorie a informațiilor legate de defrișări și de bunurile care provin din păduri, de asemenea niște rate um, mai scăzute ale taxelor de import um, um sau uh, criterii diferite de utilizare a surselor de energie regenerabile și așa mai departe. Cred că toate aceste propuneri sunt extrem de importante și Cred că E foarte important pentru noi să știm cum veți pune în aplicare planul de acțiune pentru defrișare. Deja cerem informații în acest sens de foarte multă vreme și uh, ne-ar fi foarte utile. Heidi deja se ocupă foarte mult de această inițiativă cu privire la păduri. Um, um vă va transmite oricum punctele uh, esențiale, oricum acestea sunt în, în linie cu ceea ce s-a întâmplat și uh, în Camerun. Noi ne vom concentra în continuare pe extinderea agriculturii de frișare și impactul pe care acestea îl pot avea asupra populației autohtone. De asemenea, ne vom concentra asupra dreptului de proprietate, guvernanța gestionarea pământurilor, dar și aspecte legate de corupție. Cred că trebuie să ne concentrăm și pe corupție, pentru că această aceasta este centrală în uh, ceea ce privește defrișările. De asemenea, um, trebuie să mobilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Avem și instrumente inovatoare, dar care sunt, nu sunt neapărat uh, un panaceu. De exemplu, AVC trebuie să vedem cum l-am pus în aplicare, astfel încât să putem evalua eficiența sa. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe lanțul de aprovizionare și uh, pe diligența necesară, de asemenea, pe uh, sinergia dintre cele două programe, RED și uh, FLECT, pentru că cele două instrumente nu pot fi izolate, trebuie să lucreze împreună. De asemenea, infracționalitatea în domeniul pădurilor, când vorbim despre infracțiunile de mediu, unul dintre cele cinci sectoare pe care ne concentrăm sunt pădurile, apoi politica climatică, diplomația climatică și rolul pădurilor. Trebuie, deci, să elaborăm o singură politică coerentă în toate aceste domenii. Iată punctele principale din raportul din proprie inițiativă al uh, colegei Heidi. Înțelegem, um, uh, desigur, foarte bine și contribuția raportorilor din umbră la acest aviz. Vă mulțumesc pentru prezentare. Cecil Kienge și Norbert Neuser au cerut cuvântul. Norbert, mai întâi, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc lui Hedi Hautala pentru raport. Vorbesc în numele lui Seb Dance, care este raportorul nostru din umbră și voi uh, comenta, deci, uh, numele colegului meu. Raportul acesta vine într-un moment important, pentru că Uniunea Europeană încheie... Uh, încheie câteva dosare importante, dorește să uh, protejeze capacitatea de a absorbi dioxidul de carbon, uh, capacitatea pădurilor. În plus, uh, e important să existe o soluționare a problematicii minereurilor de conflict și joacă aici un rol important toți cei implicați în lanțul de aprovizionare. În 2013 a fost finanțat un studiu de către Comisia Europeană și s-a estimat că între 1990 și 2008 Uniunea Europeană a importat cel puțin o treime din uh, toate def defrișările, cum ar veni. Din cauza că a fost nevoie de teren pentru culturi și pentru creșterea de animale. Trebuie să ne angajăm uh, pentru a reduce această daună și trebuie să limităm efectele cele mai uh, nocive ale schimbărilor climatice și să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Sunt acorduri internaționale și acestea sublinează importanța pădurilor pentru comunitățile indigene. Trebuie să le includem, o să includem și aceste populații în, uh, la nivelul aparatului decizional. Sperăm să se poată face un apel către Comisie în așa fel încât uh, ea să creeze un plan de acțiune la nivel comunitar cu privire la defrișările și daunele aduse silviculturii. E nevoie de măsuri de reglementare pentru a asigura că nu există tranzacții financiare legate de Uniunea Europeană sau achiziții care să încurajeze defrișările în altă parte. Mulțumim. Deci Norbert a vorbit în numele unui raportor din umbră și acum are cuvântul Cecil. Merci, Linda. J'ai une question bien précise à nos invités. Mulțumesc, Linda. Am o întrebare pentru invitații noștri, dar și pentru Comisia. Republica Democrată Congo au existat în ultimele săptămâni amenințări foarte mari la adresa pădurilor. E vorba de un moratoriu legal asupra unei noi concesii. E vorba de 75 uh, de mii de uh, hectare de pădure tropicală virgină care ar putea fi în pericol, um, o suprafață de două ori mai mare decât Italia sau decât Franța. Asta ar avea un impact catastrofic asupra climei și asupra mijloacelor de subzistență a locuitorilor din regiunea respectivă. Vreau să știți dacă sunteți la curent, dacă, dacă, vreau să știu dacă sunteți la curent cu acest proiect. Comisia Europeană are o pârghie foarte importantă de acțiune când vine vorba de Republica Democrată Congo, oferă finanțare pentru dezvoltare prin diferite instrumente și participă la forumul uh, internațional, care este poziția uh, Comisiei Europene în um, ceea ce privește această amenințare de ridicare a moratoriului și ce măsuri vrea să ia astfel încât să convingă Guvernul Republicii Democrate Congo să păstreze acest moratoriu. Mulțumesc. Chantal, vrei să încerci să răspunzi la comentariul lui Cecil Kienge în ceea ce privește Congo? Dacă știi de unde vine problema. Chiar am fost în Republica Congo în momentul în care a avut loc evenimentul și înțeleg, știu care este problema de acolo, din teritoriu. Guvernul vrea să suspende moratoriul care există pe defrișările ilegale industriale. E un moratoriu cu privire la defrișarea industrială ilegală, dar nu și cu privire la defrișarea artizanală și deja profită de această portiță pentru a practica ceea ce seamănă foarte tare cu defrișarea industrială. Deci, în orice caz, avem o problemă cu Republica Democrată Congo, după cum e o problemă și cu țițeiul. Și uh, exploatarea care se dorește în anumite regiuni. La CAFI, inițiativa uh, pentru pădurile din Africa Centrală, a fost ridicată problema și, deocamdată, finanțarea este suspendată la acest nivel, fiindcă a trebuit suspendată scrisoarea de înțelegere pe care a avut-o cu CAFI, moratorul fiind parte a acestui proces, a fost un uh, răspuns din partea AFI, uh, în concordanță cu mesajele transmise din partea UE, vrem ca moratorul să rămână în picioare și uh, vrem ca noul cod uh, silvic să cuprindă comentarii relevante și să creeze un proces consultativ. Deocamdată lucrurile nu par să evolueze la nivelul Republicii Democrate Congo. Să nu uităm însă că noi rămânem actori externi și o chestiune ce ține de suveranitatea guvernului. Dacă se hotărăște o acțiune unilaterală, atunci finanțarea prin CAFI nu va continua, deci uh, se vor pierde bani. Dacă însă se gândește și la concesiile care pot apărea și la o altă sursă la buget, atunci uh, acțiunea pot fi limitate. Am făcut presiuni, am făcut solicitări imediate de acțiune, donatorii din țară fac toate presiunile pe lângă guvern. Nu finanțăm în mod direct Ministerul de Mediu care face această propunere. Finanțăm managementul parcurilor naționale și dacă nu mai finanțăm parcurile naționale, ei vor uh, tăia tot ce găsesc în aceste parcuri sau uh, vor distruge marile zone de biodiversitate. Ele fiind o sursă de finanțare pentru guvern. Suntem într-o situație extrem de dificilă, pentru că, pe de o parte, prezența și finanțarea noastră protejează zone impresionante, dar, pe de altă parte, nu vrem să oferim nimic ministerului pentru a se atinge de moratoriu. Încercăm să creăm un forum pentru consultări. E important să aducem la aceeași masă societatea civilă și reprezentanței guvernului în așa fel încât împreună să găsească o soluție în jurul uh, moratoriului. Acestea sunt uh, problemele. E o problemă de care suntem perfect conștienți. Altcineva nu dorește să intervină, spune președinta. Domnul Marcelezi are ceva de adăugat? Nu? Oricum nu avem raportul încă. Încheiem acest uh, subiect de penalizim. Mulțumim invitațiilor noștri și urmează și rap, să vină raportul în aprilie, raportul nostru. Mulțumim încă o dată invitațiilor. And Ok. Bine, trecem la punctul 7. Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului European de Dezvoltare. Este un schimb de opinii cu privire la amendamentele depuse pe raportul domnului Guerrero. Votul va fi mâine dimineață. Au fost 210 amendamente și au fost găsite 29 de amendamente de compromis. Enrique Guerrero ne va vorbi acum despre amendamentele de compromis și la ce să ne așteptăm mâine la vot. Enrique. Gracias. Bueno. Mulțumesc. Vă aduceți aminte că este un raport privind punerea în aplicare a instrumentelor de cooperare pentru dezvoltare și pentru ajutor umanitar, cum au funcționat de când au fost aprobate, dar din primul moment comisia noastră și chiar eu am propus comisiei să abordăm raportul în trei părți diferențiate. Una care să fie o evaluare a funcționării instrumentelor, o a doua parte în care speram noi uh, să ajung, atingem niște rezultate privind punerea în practică a acestor instrumente până în 2020 și, în al treilea rând, care sunt speranțele noastre legate de ce urmează să facă Uniunea Europeană, Comisia Europeană, și anume să pună în aplicare în următorul cadru financiar multianual care va intra în vigoare în 2021. Aceste două ultime părți trebuiau să încerce să influențeze Comisia Europeană astfel încât în mai când se va prezenta propunerea de negociere uh, la Parlament, uh, când se va prezenta următorul proiect pentru cadru financiar multianual. Cum spunea președinta, s-au înaintat 261 de amendamente Uh, am elaborat 29 de amendamente de compromis care cuprind uh, cam 100 din uh, amendamentele prezentate. Pe de altă parte, trebuie să spun că sunt multe alte amendamente care au fost acceptate chiar de mine și probabil vor fi acceptate și de majoritatea grupurilor pentru că sunt uh, Uh, adăugiri uh, pline de noutate, adăugiri inovatoare care sporesc conținutul și se concentrează mai bine pe anumite chestiuni. Deci trebuie să mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți membri ai comisiei care au contribuit prin amendamentele domnilor lor la îmbunătățirea formei finale a raportului. În general, cred că uh, sunt câteva puncte esențiale în acest raport, care sunt împărtășite de diversele grupuri politice. În primul rând, nevoia de a avea mecanisme de evaluare și de monitorizare a instrumentelor care să fie mai eficiente și să ne pună la dispoziție date mai bune decât am avut până acum. În al doilea rând, se pună accentul repetat asupra nevoii ca 20% din programele privind instrumentul de cooperare pentru dezvoltare să fie folosit pentru programele sociale de bază, cum ar fi sănătatea, educația și alte servicii sociale, am acceptat poziția conform căreia putem face pași înainte Uh, acordând ajutor bugetar însă cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor. Parlamentul se implică într-o mai bună urmărire a transparenței și eficienței utilizării fondurilor. Am uh, reafirmat un punct obișnuit al Comisiei DV și anume coerența politicilor Afirmăm încă o dată nevoia de a întări parteneriatul cu societatea civilă și cu autoritățile locale, nu numai în ce privește aplicarea instrumentelor, ci și în modul în care se programează uh, punerea în aplicare. Am acceptat ca și alte date fondurile fiduciare, dar am subliniat încă o dată că trebuie să fie folosite atunci când vin cu valoare adăugată, că vin cu plus valoare adăugată la instrumentele de care dispunem acum. Și, în orice caz, în momentul în care sunt supuse, bineînțeles, uh, analizei Parlamentului. Și am mai făcut o recomandare, și anume ca Uniunea Europeană să-și asume ideea de a ajunge la 7,7% pentru dezvoltare, având un calendar clar și o evaluare clară privind îndeplinirea acestui calendar. Și reafirmăm ideea că fondurile destinate uh, ajutorului oficial pentru dezvoltare nu trebuie să fie utilizate prin viramente către alte obiective sau alte acțiuni. În același timp, încercăm să menținem autonomia politicii de dezvoltare în contextul politicii externe a Uniunii Europene, în contextul strategiilor globale pe care le poate avea Uniunea Europeană în viitor. Mai am de făcut două comentarii privind anumite amendamente pe care cel puțin uh, Raportorul nu le va accepta și vreau să explic de ce. Sunt două amendamente care se referă la Iran și la Afganistan. Nu că aș avea ceva cu conținutul amendamentelor. Conținutul lor ar trebui să fie discutat în grupul de lucru corespunzător. N-are niciun sens ca într-un asemenea raport general să se facă referire concretă la două țări concrete, când s-ar putea să existe posibilitatea să evaluăm, eu știu, fiecare, să evaluăm fiecare țară cu care cooperăm. Cred că în grupul de lucru există un spațiu în care se analizează Uh, acest instrument, uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și în care se poate face evaluarea Iranului și Afganistanului. Se propune crearea unei noi structuri și anume Banca pentru Dezvoltare. Cred că mâine la reuniunea coordonatorilor se va discuta această chestiune și anume dezbaterea acestei probleme și cred că se va lua și o poziție în viitor. Deci cred că nu are rost ca în uh, raportul acesta să ne pronunțăm uh, în această materie. Mai există un amendament conform căruia, căruia poziția raportorului este favorabilă. Există, e un amendament care face o corectură faptică la prima parte, adică se spune că este una din cele trei cauze de uh, care duc la întreruperea sarcinii și în conformitate cu OMS este de fapt una din cele cinci cauze. Deci aici corectăm faptele și în același timp acceptăm și ideea că se va vota separat pe părți uh, paragraful acesta, anunțând că poziția raportorului este în favoarea votării acestui amendament. Adică să se voteze în favoarea acestui amendament. Și mai am încă ceva de spus. Comisia noastră este de acord să dorim un cadru financiar multianual care să aibă resursele suficiente pentru a întări politica de dezvoltare. Suntem convinși că politica de dezvoltare nu numai că permite acordarea ajutoarelor țărilor în care sectorul social sau comunitățile chiar au nevoie de ajutor, dar politica asta arată că Uniunea Europeană uh, este o uniune, o putere uh, necoercitivă, o putere care se bazează pe cooperare, pe guvernanță, este un actor cu influență în lume și nu se bazează pe forță, ci pe alte aspecte. Noi ne bazăm pe ideea unei societăți cu un program social în care se respectă drepturile omului, în care sunt atitudini democratice, în care se manifestă solidaritate cu restul lumii. Mulțumesc! Thank, thank you very much, Enrique. Um, yeah. Mulțumim foarte mult, Enrique. Ignacio Corau a cerut cuvântul și dumneavoastră de asemenea? Ignacio și apoi Franz Engel. Grazie, Linda. Bine, prima de tutto vorrei... Mulțumesc, Linda. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe Enrique pentru uh, activitatea excelentă pe care a desfășurat-o. Aș vrea să trec în revistă câteva dintre amendamentele pe care le-am înaintat uh, și care subliniază faptul că pe lângă rezultatele bune ca urmare a punerii în aplicare a acestor uh, fonduri și instrumente, multe dintre acestea au fost deviate de la obiectivul lor inițial de uh, asigurare a dezvoltării. Au fost folosite, de exemplu, pentru alte probleme, migrație, azil, securitatea internă. Și am mai vorbit deja despre acest aceste lucruri. Trec acum în revistă câteva dintre amendamentele pe care le-am prezentat. De exemplu, amendamentul 27, unde se spune că de cele mai multe ori fondurile acestea de, pentru dezvoltare sunt deviate către alte obiective, de exemplu controlul frontierelor sau politica antimigraționistă. La 49 se spune că în ultimul deceniu numai anumite țări, nu spune marea parte a țărilor, ma, anumite țări uh, care au beneficiat de aceste instrumente au făcut proiecte în materie de dezvoltare umană și economică, dar pentru celelalte situația rămâne în continuare critică. La 52 se spune că creșterea acestor crize și apariția de noi priorități politice a pus o presiune financiară enormă asupra acestor instrumente de, pentru dezvoltare. Uh, și s-au creat mecanisme ad hoc de multe ori cu uh, un scop diferit și cu o gestionare opacă, de exemplu fondurile fiduciare. La 66 se susțin interesele interne pe termen lung ale Uniunii Europene, dar acest lucru nu ar trebui să definească agenda pe termen lung pentru dezvoltare. La 44, de exemplu, din nou devierea acestui uh, fond către alte obiective. De asemenea, alinierea acestor instrumente cu obiectivele pe termen lung uh, în țările de destinație, nu cu obiectivele pe termen scurt pe care le avem noi la nivel intern. Asta am vrut să subliniez pentru că am fost coraportor pe African Trust Fund în care am cerut de mai multe ori transparență și acces. De mai multe ori am verificat uh, gestionarea acestui fond, uh, care era destul de opacă, așa că foarte dificil am reușit să ne atingem obiectivele pe care le-am fixat în momentul în care am discutat astfel de instrumente și sper că în acest caz uh, evoluția va fi mai bună. Mulțumesc! Yeah, thanks. Frank Engel. Frank. Frank Engel are cuvântul acum.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 Mulțumesc. Voi fi concis. Vreau să-i mulțumesc în primul rând lui Enrique pentru uh, disponibilitatea de care a dat uh, dovadă în vederea unui compromis, lucru care ne-a ajutat să atingem, o, să acoperim o mare parte din mesajul politic al acestui raport uh, uh, o declarație care cred că va fi sprijinită de toată lumea, atât în comisiile politice cât și în plenară, pentru că până la urmă e vorba de nu numai de un raport, ci e vorba și de bani. Eu am trei uh, aspecte la care vreau să mă refer. În primul rând, uh, cred în continuare că ne ocupăm uh, de cauza potrivită în ceea ce privește sprijinul bugetar. Sprijinul bugetar este un instrument care nu va dispărea, pentru că dacă acesta va dispărea, vom dispărea și noi din avangarda dezvoltării. Uh, în ceea ce privește acceptarea și transmiterea mesajului potrivit în materie de dezvoltare. Desigur, guvernanța este foarte importantă, dar beneficiarii acestor contribuții pentru dezvoltare, societățile, cetățenii, solicită această guvernanță pe care vrem și noi să o încurajăm, astfel încât în cele din urmă situația lor să se îmbunătățească și cred că aceasta este abordarea potrivită cu toate garanțiile, desigur, pe care le așteptăm și care sunt menționate și în acest text. Legat de Banca pentru Dezvoltare. Eu cred cu tărie că această bancă pentru dezvoltare este o idee foarte bună și din mai multe motive. În primul rând, pentru că Trebuie să vedem cum putem în cele din urmă nu numai să promovăm investiția, ci să și garantăm investițiile. Și dacă vrem să garantăm investițiile în aceste medii problematice, atunci trebuie să putem garanta și eforturi comerciale și economice acolo unde operatorii în țara din care provin nu au un astfel de partener care să le ofere aceste garanții. Deci mă bucur că avem această abordare, mă bucur că avem această discuție care poate se va finaliza și într-un raport din proprie inițiativă. Ar putea fi interesant. Nu știu cât de repede putem progresa în acest sens, însă întrebarea mea pentru Enrique și pentru toată lumea este următoarea. Dacă ne punem de acord cu privire la anumite elemente, asta nu înseamnă că amendamentul va dispărea și amendamentul se concentrează pe asupra aspectului problematic care face ca banca de dezvoltare să fie un derivat al uh, Băncii Europene de Investiții. Nu o să retrag acum amendamentul pentru că nu este momentul, dar dacă votăm pe amendament, atunci întreb. Un amendament uh, cu prezentare orală uh, în care se elimină um, trimiterea la Banca Europeană de Investiții ar putea fi uh, util pentru că uh, se vorbește despre Banca Europeană de uh, Dezvoltare și asta pune probleme. Deci, dacă amendamentul rămâne, vreau să vă întreb pe toți, puteți să acceptați un amendament oral chiar înainte de vot prin care să se scoată trimiterea la Banca Europeană de Investiții și să spunem vrem să creăm o bancă de dezvoltare uh, Uh, cu următorul obiectiv? Asta e întrebare pentru toată lumea și acum o întrebare pentru Lola. În uh, PPM, când se menționează cuvântul uh, avort, încep să sune alarmele. Eu nu mă număr printre persoanele care se alarmează, dar sunt câteva persoane de acest gen și amendamentul dumneavoastră 110 ar putea să fie considerat ca un fel de um, bilanț. Dacă este un uh, bilanț, atunci nu am nicio problemă. Noi am uh, definit aici 3-4 uh, cauze principale pentru mortalitatea în rândul mortalitatea la naștere. facem aici trimitere la un temei juridic internațional pe care eu nu-l cunosc. Ați putea, vă rog, să-mi spuneți despre ce este vorba, care este acest temei juridic. Dacă cineva mă ajută, atunci voi putea să am o atitudine pozitivă cu privire la uh, vot și voi accepta indicațiile de vot. Da, poate Lola reușește să vă răspundă în ceea ce privește uh, această bancă de dezvoltare. Cred că a fost foarte, au fost foarte multe controverse uh, cu privire la acest subiect, de aceea am vrut să avem o discuție aprofundată. Lola, și tu ești raportor din umbră, vrei să intervii acum sau nu? Then I've got the... V-am nimic pregătit. List, I think, oh, sorry, Cecil. Um, Cecil Kenger, în cuvântul. Mulțumesc, Linda, și eu îi mulțumesc lui Enrico pentru munca depusă. Îi mulțumesc și pentru documentul pe care ni l-a prezentat. E un document foarte interesant uh, și uh, ne-a orientat foarte bine dezbaterea. Eu am prezentat câteva amendamente tocmai pentru a pune accentul pe diasporă, mai ales în anumite contexte. 10 milioane de cetățeni um, Uh, sunt beneficiarii acestui Fond European pentru Dezvoltare și acest cetățeni din diasporă, cred că au făcut eforturi și ei uh, pentru combaterea sărăciei. Haideți să încercăm să îi cuprindem și pe aceștia într-o politică ce ar trebui să le recunoască și lor eforturile. După părerea mea, din acest punct de vedere, importante sunt programele specifice care să prevadă o sinergie foarte strânsă între fondurile alocate și mijloacele private ale diasporei. Acesta ar putea fi un aspect inovator în viitoarele programe pentru după 2020, dar și o garantare a atingerii obiectivelor de combatere a sărăciei. Astfel putem uh, să garantăm faptul că diaspora, prin remiten, remitențele pe care le uh, transmite, oferă um, o sumă importantă țărilor de origine. Prin acest amendament am vrut uh, să introduc și acest aspect în text. Un alt punct important este cel al controlului pe care l-am introdus prin amendament și care se referă la consolidarea dialogului politic. În misiunile noastre de observare a alegerilor, de exemplu, am uh, observat uh, că uh, Dialogul social a constituit un avantaj față de um, rivalii politici, de exemplu. Și cred că acest lucru ne va ajuta să înțelegem mai bine cum sunt folosite fondurile în anumite contexte și în anumite țări. Și un ultim punct, sunt perfect de acord cu cele spuse de Enrico cu privire la anumite țări. De exemplu, în uh, amendamentele cu privire la Iran. Am mai avut aceste discuții și în grupul de lucru. Acolo am exprimat uh, și o părere critică, ne-am exprimat poziția, însă, în acest moment, consider că acest instrument trebuie să continuem. Însă, pe viitor, cred că ne-ar ajuta foarte mult o discuție, o dezbatere înainte de adoptarea instrumentului. Acum, acest instrument este sprijinit în baza ipoteze de la care a plecat Parlamentul, care deja a cerut identificarea unui instrument pentru Iran. Așa că Împărtășesc poziția lui Enrico și cred că documentul care a fost elaborat de grupul de lucru a încercat să ajungă la un compromis, prezentând atât partea negativă, dar um, menținând ideea că acest instrument trebuie sprijinit în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum voi lăsa Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să intervină, dacă nu te supere, Enrique. Am uh, DG DEFCO, ECO, dar și SEAE. Uh, vă rog să um, aveți o intervenție scurtă. Vincent Grimaud, apoi Kim Elling și uh, Filippo Seriano Sepricondi. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervenția mea va fi scurtă. Avem o părere pozitivă despre acest proiect de raport. Sunt foarte multe elemente care cred că ne-ar putea ajuta și pe noi în pregătirea viitoarelor propuneri. Aș vrea să mă refer la un punct important din cazul acestei prezentări, pe care cred că vor trebui să se concentreze și discuțiile noastre distinția între ceea ce are legătură cu ajutorul public pentru dezvoltare și ceea ce nu are legătură cu acest instrument. O mare majoritate a fondurilor um, trebuie să contribuie la uh, dezvoltare și cred că um, trebuie să ne concentrăm pe acest lucru în uh, următorul CFM. Mai mult de 90% din uh, fonduri vor fi pentru ajutorul public pentru dezvoltare și cred că trebuie să ținem minte asta când pregătim următorul CFM. Uniunea Europeană trebuie să intervină în foarte multe țări și regiuni și în majoritatea acestora oferă ajutor pentru dezvoltare. Există însă probleme regionale, țările uh, industrializate participă și ele uh, cu anumite sume. Nu e vorba de sume foarte importante, dar trebuie să nu punem obstacole în calea acestui ajutor uh, astfel încât toate finanțările să poată fi eligibile pentru uh, dezvoltare. Mulțumesc. Urmează Kimeling. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Dați-mi voie uh, să îl felicit și eu uh, pe raportor. Majoritatea amendamentelor uh, sunt foarte utile. Considerăm că subliniază foarte clar aspectele deja menționate de acest raport, valoarea adăugată adusă de Uniunea Europeană, rolul principiilor umanitare și nevoia de a găsi o complementaritate între dezvoltare și ajutorul umanitar. Au fost câteva amendamente cu privire la care am vrea să exprimăm uh, câteva preocupări, dacă ne permiteți. În primul rând, amendamentul 34, care se referă la strategia globală a Uniunii Europene și extinderea domeniului de aplicare al ajutorului umanitar pentru a include și rezistența. Cred că amendamentul oral 3 deja se ocupă de acest uh, subiect Amendamentul 102, uh, care are scopul de a extinde lista principiilor umanitare pentru a include și principiul uh, non-ingerinței. Credem că um, acest principiu nu face parte din cele patru principii recunoscute la nivel internațional, apoi amendamentele 106 și 100, 107, care sunt acoperite de amendamentul de compromis 11. Acolo avem câteva îndoieli în special cu privire la afirmația că guvernele, autoritățile locale și organizațiile religioase ar trebui să poată să-și facă vocea auzită și părerea lor să fie luată în calcul în toate circumstanțele. Noi credem că în anumite circunstanțe, în special în situații de conflict grav, am putea să subliniem mai degrabă autonomia acțiunilor în materie de ajutor umanitar. Apoi amendamentul 192 uh, care vrea să asigure coerența cu obiectivele țărilor donatoare și ale Uniunii Europene. Credem că acest lucru contravine principiilor ajutorului umanitar. Pe lângă toate acestea, subliniez faptul că considerăm acest raport foarte util. Acum, de la SEAE, Berto are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur și eu celor care au salutat acest proiect de raport. Este foarte util, are mesaje foarte bune, iar amendamentele de compromis sporesc calitatea raportului. Am de comentat două lucruri. Cred că și în raport și în unele amendamente se pune problema autonomiei politicii de dezvoltare și riscului ca ea să devieze cea mai bună ancoră aici este găsirea unui consens în ce privește dezvoltarea. Se recunoaște că obiectul principal este reducerea sărăciei, dar și existența unei legături cu alte provocări globale, schimbarea de climă, siguranța, migrația. Și iar când se pune problema provocărilor legate de siguranța Uh, nu e vorba numai de siguranța internă a Uniunii Europene, și e vorba și de țările partenere care doresc să fie ajutate pentru a-și asigura siguranța internă pentru cetățeni sau pentru a-și controla mai bine frontierele sau pentru a controla traficul. Deci uh, această abordare largă a consensului ni se pare corectă. Și Mm, se pune problema și a fondurilor fiduciare care sunt oarecum criticate. Uh, sigur că există posibilitatea sporirii nivelului de informații, de analiză, de uh, informații privind acțiunile care sunt puse în aplicare prin fondurile fiduciare, dar cred că trebuie să recunoaștem că fondurile fiduciare au fost foarte utile Uh, în țări cum ar fi Republica Centrafricană, Colombia, Siria sau fondul Valeta care s-a, a fost folosit pentru fluxurile de migranți. Sigur, e o discuție deschisă, se va face și un audit de către Curtea de Conturi și trebuie să avem o viziune echilibrată asupra creării acestor fonduri fiduciare. Ele au fost create ca să răspundă la niște necesități uh, specifice, în momente specifice. Salut uh, punctele care se referă la viitorul cadru financiar multianual. Sigur că ne gândim și la simplificarea instrumentului ca să avem uh, niște sume garantate pentru principalele angajamente, pentru uh, Uh, și dacă ne gândim și la Fondul European pentru Dezvoltare, care trebuie să aibă o rezervă pentru a putea fi folosit de-a lungul anilor. Sunt elemente pozitive care vor contribui la dezbaterea noilor perspective financiare. Mulțumesc! Mulțumesc, Enrique! Doresc să adaugi ceva? S-au pus câteva întrebări. Da. Foarte rapid. Multe dintre intervenții se referă la amendamente concrete care au fost înaintate. Probabil, dacă ne uităm pe lista de vot, o să vedem uh, și poziția raportorului și atunci o să le dispară îngrijorările. Pentru că la aceste uh, amendamente se vede foarte clar care e poziția raportorului și atunci se votează în uh, în conformitate cu poziția raportorului. Dacă se vorbește de principiul neinterferenței, evident că nu este un principiu al acțiunii umanitare și nu va fi prezent în niciun fel în raport. Dar ca să răspund la unele dintre întrebări, cred că în momentul în care Ignacio Corao se va vedea care e poziția noastră privind uh, amendamentele, adică amendamente care continuă să existe și care nu au fost cuprinse în amendamentele de compromis, o să vadă că, deși nu sunt exact în forma în care le-a înaintat el, se va vedea că nu, sunt, nu s-au exercitat uh, instrum, presiuni asupra instrumentelor pentru ca ele să fie folosite pentru alte chestiuni, eu știu, pentru migrație sau că sunt țări, multe, puține, care au îndeplinit ce aveau de îndeplinit, iar altele nu. Dar o să vadă că până în cele din urmă, forma finală a amendamentului este în conformitate cu poziția de vot a raportorului, adică poziția de vot adoptată de mine. În ce privește susținerea bugetară, sunt de acord cu cele spuse aici, așa nume, guvernanța e lucru cel mai important în susținerea bugetară. Pentru că în mâna țării respective se pun niște bani, astfel încât uh, statul să aibă un sistem de guvernanță care să poată folosi posibilitățile care îi se acordă prin uh, susținerea bugetară. Deci nu e doar o problemă de bani, e o chestiune de structură instituțională, e o chestiune de valori de guvernanță, de valori democratice, de valori de control. În ce privește banca, eu cred uh, că dacă se va aborda această problemă, e mai bine să nu avem o poziție care să condiționeze cumva ce va face apoi Comisia DEVE. Cred că cel mai bine ar fi ca amendamentele să fie lăsate deoparte, să se renunțe la ele, dar cum nu sunt amendamentele mele, nu pot să fac acest lucru. Și nu că m-aș opune, nu că m-aș opune propunerii făcute de Frank, dar cred că ar fi un mesaj greșit pe care l-am uh, transmite, adică ne pronunțăm asupra unei chestiuni uh, pentru care Comisia DEVE trebuie să aibă cale liberă, ca să poată să asculte pozițiile tuturor celorlalte grupuri politice. Întrebarea lui Cecil. Cred că amendamentele sale privind diaspora au fost foarte utile, adică au cuprins, în, au adus în domeniul european vocea celor care, într-o oarecare măsură, au sosit la frontierele noastre, au venit în țările noastre, tocmai pentru că au puține șanse în țările lor de origine, așa încât au, au o viziune utilă asupra necesității de dezvoltare și asupra politicilor concrete care trebuie puse în aplicare. Comentariile făcute de comisie. Sunt și eu de acord că într-un moment anume ar trebui să dezbatem ce înseamnă conceptul de autonomie și în cadrul politicii de dezvoltare, într-o lume care se schimbă, într-o lume care evoluează, evoluează și factorii, și uh, actorii, și participanții, și nevoile. Cred că am fost coraportor la un uh, raport uh, la adunarea interparlamentară ACP Uniunea Europeană privind siguranța și dezvoltarea și știu că e o zonă destul de gri, așa, destul de cenușie, în care toate problemele care se referă la siguranță sunt utile pentru politica de dezvoltare, în măsura în care garantează stabilitatea și pacea, dar asta nu înseamnă că fondurile pentru dezvoltare trebuie să fie utilizate în politica de stabilizare a acestor țări care s-ar putea să găsească și alte surse de finanțare, inclusiv în mecanismele Uniunii Europene, ceea ce afectează și fondurile fiduciare și sunt de acord că nu trebuie să fim fundamentaliști, nu? Dar cel puțin eu sunt, am, am o vârstă și cred că nu trebuie să fii fundamentalist, nu? că trebuie să ai o viziune echilibrată, e mult mai util așa, putem în felul acesta să facem fața oricărei, oricărei probleme. Vă mulțumesc, mâine dimineață o rog pe doamna președintă ca înainte de vot să mai spun câteva cuvinte pentru a le mulțumi Uh, și altor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc, o să vă dăm cuvântul mâine. Sunt foarte multe lucruri de făcut, deci putem să le mulțumim, să ne mulțumim unii altora. Vă mulțumesc, stimați colegi! Va fi al doilea subiect, după cum v-am spus. Uh, primul subiect va fi în camera. E vorba de revizuirea jumătatea perioadei. Cam atât cu acest subiect. Mulțumesc tuturor și trecem la punctul 8 încălcarea drepturilor popoarelor indigene din lume, inclusiv acapararea de terenuri. Aici facem un aviz pentru Comisia AFET și pentru subcomisia DROA. E un subiect foarte important. E vorba de populația indigenă, cumva se leagă și de silvicultură. Și de ce am discutat luna trecută, când am discutat despre problemele din Kenya. Și am vorbit și la momentul respectiv despre dreptul popoarelor indigene. Mă bucură faptul că raportorul de la Dura este aici, domnul Francisco Asis. Dau mai întâi cuvântul doamnei Maria Hoibuch și dumneavoastră după aceea. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Linda. Linda, așa este, ai dreptate. Este un subiect uh, și un raport foarte, foarte important care se leagă de ceea ce se întâmplă în și cu pădurile mondiale. Și mă bucur că se ocupă cei de la DROA de acest subiect. Desigur, din perspectiva politicii de dezvoltare, e important să emitem și noi un aviz. Sunt evoluții îngrijorătoare în Kenya, în Honduras. Le-am discutat deja în urmă cu o lună aici la comisia noastră și uh, Acestea au arătat că în cadrul proiectelor europene se ajunge la încălcarea drepturilor omului, ba chiar au existat decese, ceea ce e șocant și îngrijorător, deci e de-a dreptul șocant. Se întâmplă toate acestea în ciuda faptului că în documentele noastre sunt uh, tot felul de angajamente, angajamente pe cooperare și așa mai departe. Dar iată că adesea dreptul popoarelor indigene este afectat și nu există, mm, nu li se face dreptate acestor oameni. Pe total au fost depuse 81 de amendamente, mult pentru un scurt aviz. Am fost totuși bucuroasă să văd că, din punct de vedere al conținutului, există un consens clar și că, în ciuda numărului mare de amendamente, uh, vom reuși să avem un text bun. Am uh, în vedere mai multe amendamente de compromis și vreau să aduc uh, la un numitor comun contribuții din partea tuturor grupurilor politice, unde am avut un consens amplu. Când a fost vorba de uh, proprietatea terenurilor și era vorba de, co- de consimțământul exprimat. Văd că mi se stinge deja lumina în sală. Și era vorba despre necesitatea ca actorii să fie avuți în vedere cu toții, cu toate drepturile care există. Și apoi e vorba și de mecanismul de plângere administrativă. Acesta a fost menționat și de PPE. Și mai ales în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului în proiecte finanțate prin ODR, mecanismul de plângere administrativă se dovedește a fi util, fiindcă există o cale adițională pentru victime ei, victimele au posibilitatea să depună o plângere informală rapid. După aceea, calea instanței, ea nu rămâne exclusă, dar important este ca din timp să te poți sesiza la un nivel minim. Mai ales cazul din Kenya a arătat cât de important este un asemenea mecanism. Și militez și pentru amendamentele mele, fiindcă vrusem să discut uh, despre obiceiuri, importanța acestora, despre acaparare, despre proprietate, despre siguranță um, alimentară, plus alte aspecte problematice ce țin de mediu și climă. Mai ales proiectele de mediu și de climă care au efecte asupra popoarelor indigene. Amendamentele de compromis vor veni vor fi elaborate cel târziu, la începutul săptămânii viitoare și dacă e nevoie, va fi și o reuniune a raportorilor din umbră. Deocamdată mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru contribuție. În orice caz, uh, o să invit pe toată lumea la negociere, dacă e cazul, în aprilie. Thanks, Maria. Mulțumesc, Maria. Dau imediat cuvântul domnului Asis de la DROA. Dar uh, sunt constrângeri de timp, pentru că în 10 minute nu mai avem interpretare. Très bien, je, je serai rapid. Merci. Bine, voi avea o intervenție scurtă. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte bucuros să fiu prezent în cadrul acestei comisii. O salut pe doamna Helbuș pentru prezentarea pe care tocmai a făcut-o foarte bună, a respectat spiritul raportului uh, pe care l-ați prezentat în această intervenție. Problema Popoarelor, populațiilor indigene este o, o problemă specială în, în cadrul drepturilor omului. Cred că peste tot în lume populațiile indigene se confruntă cu încălcarea drepturilor lor. Știm care au fost problemele de-a lungul istoriei, distru, distrugerea culturilor um, vechi Astăzi, problemele cele mai importante, însă, au legătură cu supraviețuirea, probleme legate de teritoriu, de proprietate, extinderea frontierelor agricole în anumite țări, extinderea industriilor extractoare în, anumite, în alte țări, o anumită neînțelegere vis-a-vis -vis de particularitățile populațiilor indigene din partea autorităților naționale, toate aceste elemente duc uh, la o supraviețuire foarte dificilă a populațiilor indigene. Știu um, foarte bine situația în America Latină, dar astfel de situații se întâlnesc și în Africa, dar și în Asia. Noi am avut un dialog constant cu ONG-urile care ne prezintă tot timpul situații absolut teribile. Preocuparea noastră în momentul în care am prezentat acest raport uh, a fost aceea de a invita Parlamentul European să se pronunțe pe această chestiune extrem de importantă din punctul de vedere al drepturilor omului. Tot timpul există asociații, reprezentanți ai populațiilor indigene care se adresează în Parlamentul, Parlamentul European pentru a-și prezenta plângerile. Parlamentul European reprezintă un fel de speranță pentru aceste persoane de pe alte continente care ne privesc ca un parlament dispus să dezbată aspecte legate de drepturile omului și de populațiile indigene. Este o responsabilitate foarte mare pentru noi toți. Este și o onoare, dar și o responsabilitate. Tocmai de aceea, în Comisia pentru Drepturile Omului am prezentat deja acest raport uh, a avut loc deja o discuție la care toate grupurile parlamentare au prezentat contribuții foarte importante și comisia dumneavoastră prezintă o contribuție la fel de importantă. Sunt de acord cu direcția acestui aviz. Aș vrea să fac o remarcă. În acest uh, raport, la un moment dat, uh, se critică importanța uh, ajutorului european pentru dezvoltare. Noi știm că aceste ajutoare europene pentru dezvoltare sunt absolut esențiale pentru anumite zone, regiuni și populații. Noi însă avem o viziune critică asupra modului în care se folosesc în anumite țări aceste ajutoare financiare pentru dezvoltare, aceste ajutoare care vin din partea Uniunii Europene. De multe ori, modul în care se folosesc nu este în beneficiul intereselor popoarelor indigene. V-ați referit la Kenya, dar și în Brazilia și în alte popoare din uh, America Latină. Multe proiecte de investiții publice finanțate din ajutoare europene nu merg în uh, direcția populațiilor indigene ajutorul uh, european este esențial, dar problema nu rezidă la nivel european, ci în țările de destinație. Tocmai de aceea trebuie să găsim un mecanism de garantare a aplicării um, și a utilizării acestor ajutoare din partea Uniunii Europene. Sunt de acord cu toate cele spuse. Această comisie Uh, este o comisie care înțelege foarte bine importanța acestui subiect și importanța respectării drepturilor populațiilor indigene peste tot în lume. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Um, se pare că sunt câțiva raportori din umbră care doresc să intervină, Maria Noșel, Lola și Ignacio. Deci, trei uh, persoane s-au scris la cuvânt. Îi dau cuvântul Mariei, uh, în primul rând. Voi fi foarte succintă pentru că nu vreau și nu trebuie să repet nimic din ceea ce s-a spus foarte corect, dar încă un subiect mie important, mie. E vorba de faptul că nu se respectă obiceiurile, că oamenii sunt înlăturați. Asta are de face și cu consumul nostru, cu comportamentul nostru. Ați spus-o și dumneavoastră, ați spus că trebuie să vedem cum sunt folosite fondurile europene, și să vedem puțin unde politica aceasta este mai degrabă contraproductivă decât cu rezultate favorabile și ce îmi lipsește mie de obicei. Concluzia finală, ce trebuie să schimbăm noi nu putem să schimbăm alte țări, putem să ne schimbăm doar pe noi înșine. Începe cu importul de soia, continuă cu importul de lemn și așa mai departe. Sunt lucruri care pot și trebuie să fie schimbare. Altfel, totul rămâne la nivelul declarațiilor pe hârtie. Iar în ceea ce privește țările cu democrații slabe sau țări care nu sunt democrații absolut deloc, cine face afaceri cu aceste state, și prin afaceri la ce mă refer? Că își cumpără drepturi de pescuit, de exemplu să știți că prețul e plătit de populațiile cele mai slabe, inclusiv populațiile indigene, care n-au cum să participe, n-au cum să șadă la masa negocierilor, nimeni nu ascultă vocea acestor oameni. Deci uh, se îmbogățesc unii și ceilalți sărăcesc mereu și mereu. Și și acolo Uniunea Europeană trebuie să se gândească de două ori. Cu ce țări se poate face politică comercială, că e vorba prin acorduri uh, comerciale, că e vorba de acorduri de pescuit, cu ce țări se cade să avem aceste acorduri și cu ce țări e destul de clar că, dacă există aceste acorduri, banii n-ajung la populația obișnuită, ci în buzunarul câtorva. Aceste lucruri trebuie numite ca atare, pentru că lipsa participării, lipsa participării la nivel decizional a popoarelor indigene, ea există, noi o cunoaștem, deci nu să nu ne prefacem că populația indigenă ar fi avută în vedere la negocieri. Thank you. Um, Lola. Mulțumesc. Lola Sanchez. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt. Aș dori să-i mulțumesc Mariei pentru textul excepțional pe care l-a prezentat. Mă bucur că e aici și domnul Asis, să-i spun și domniei sale. Ne preocupă consecințele politice externe și considerăm că faptul că popoarele indigene dețin pământ este Uh, fundamental pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. Cum spunea domnul Asis, uh, ne preocupă foarte mult uh, modul în care se va folosi, se vor folosi fondurile pentru dezvoltare durabilă la nivel public, pentru că de foarte multe ori se ajunge la încălcări ale drepturilor în comunitățile indigene. În ce privește investițiile, ar trebui să fim foarte scrupuloși și să înțelegem că investițiile uh, trebuie să fie în beneficiu populației locale și să se garanteze procesul de consultare. De repetate ori vedem că se încalcă acest drept. Trebuie să se interzică în acordurile noastre comerciale și de investiții acapararea terenurilor, trebuie implicarea în acest gen de procese de achiziționare a terenurilor Uh, ar trebui să fie sancționată. Trebuie să existe un fel de sancțiune, pentru că dacă nu există sancțiuni, o să facă mereu ce le trece prin cap. De asemenea, e necesar să se reformeze eficiența unor instrumente pe care le avem, și anume în acordurile de parteneriat, programele FLAG, RED Plus, Uniunea Europeană are capacitatea de a întări asistența financiară și tehnică prin instrumentele noastre pentru a îmbunătăți guvernanța pădurilor. De asemenea, trebuie să avem în vedere un nou plan de acțiune privind defrișările, și privind drepturile asupra pământurilor pentru aceste comunități, iar Uniunea Europeană trebuie să garanteze protecția împotriva oricăror tipuri de uh, activități externe dirijate împotriva sistemelor forestiere, adică mă alătur celor spuse de colega Neuchel, mi se pare extrem de important să vorbim despre modelele de consum, pentru că dacă noi nu schimbăm modelele de consum și cerem mereu un anumit tip de produs, care duce la uh, procesele menționate mai devreme, nu o să ajungem nicăieri. Mulțumesc. Ignacio. Sì, grazie. Molto, molto rapidamente. Mulțumesc. Foarte pe scurt um, și eu vreau să o felicit pe Maria pentru acest raportor cu dar uh, și pe uh, domnul Asis um, pentru raportul principal care vine din partea Comisiei pentru Drepturile Omului. Amendamentele pe care le-am uh, prezentat eu uh, prezintă măsuri concrete în 35 și 63 uh, împotriva acapărării terenurilor, astfel încât să știm exact ce se întâmplă acolo în materie de încălcarea drepturilor omului. La 35 se prevede introducerea unui registru public a teritoriilor populațiilor uh, indigene ocupate, iar la 63 vrem să se ia măsuri uh, de transparență din partea Uniunii Europene prin intermediul obligației de a utiliza, de a furniza informații complete cu privire la anumite proiecte de dezvoltare sau proiecte ale um, industriei extra extractoare. Vrem uh, să se indice procesele de um, uh, relocare uh, și uh, alte elemente importante în cadrul acestor uh, informări. Sunt de acord cu cele spuse de Lola, dar și de Maria înainte. E vorba de un discurs uh, etic uh, până la urmă cu privire la ceea ce facem noi, ce cumpărăm noi și ce consecințe are comportamentul nostru asupra restului lumii. Și sper că cu acest raport și cu acest aviz putem să transmitem un semnal de alarmă pentru restul lumii care nu are neapărat de a face cu dezvoltare. Mulțumesc foarte mult. Am aici doi reprezentanți din partea uh, comisiei, doamna Pruver de la DEFCO și doamna Gant de la Serviciul European de Acțiune Externă. Vă rog să aveți intervenții scurte. Încep cu doamna Pruver, doar dacă aveți ceva de adăugat, pentru că mai avem interpretare 5 minute și apoi trebuie să ne oprim. Vă rog, doamna Pruver de la DigiDevco. Just... Bine. Um o muncă minunată, trebuie să remarc asta. Da, ne axăm uh, pe elemente cheie și e vorba de dreptul da, persoanelor uh, afectate, care sunt stipulate și în Declarația Universală și trebuie să ne îndreptăm înspre respectarea acestor drepturi. Mm, Kenya nu este deloc un caz uh, facil, uh, nici Honduras. Acolo e vorba de asasinarea activistului. Eu cred că împreună vom reuși să obținem un rezultat bun. Și da, faptul că dumneavoastră vă gândiți la un mecanism de plângere cu acces uh, la compensații e un lucru bun pentru că ar oferi vizibilitate Uniunii Europene. Noi la o adică suntem uh, o Uniune Europeană puternică, cu standarde ridicate pentru drepturile omului, dar trebuie să monitorizăm ce face, cum face sectorul privat și să ajutăm la evoluția uh, înspre direcția cea mai bună. Nu mai avem timp, deci doar dacă vreți să adăugați ceva relevant. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Un minut, Maria, ai cuvântul pentru concluzii. Nu vreau eu să trenez, sunt perfect de acord cu tot ce am auzit și cred că la sfârșit vom reuși să obținem un raport uh, puternic. Mulțumim foarte mult. Termenul de depunere al amendamentelor, nu, de fapt, votul uh, pe 21 aprilie, fără termen pentru amendamente și vom uh, vota pe 24 aprilie. Mulțumesc. Nu uitați, mâine coordonator la ora 9, voturi la 10.30. În camera, mulțumesc interpreților pentru cele 5 minute în plus și mulțumim tuturor. La revedere!